Dear colleague, dear colleague, we can start, please. We need the more... Dra Dragi colegi, vă rog, avem nevoie de liniște în sală. Bun venit tuturor! Bun venit, bun venit și membrilor Comisiei CULT, tuturor celor din audiență. Ne bucurăm să vă vedem și sperăm că ați avut parte de o vacanță plăcută. E prima zi de școală astăzi și trecem la treabă. Volevo. Continui limba italiană, vreau firește să vă spun că astăzi avem o după masă foarte încărcată. Deci trebuie să ne uh, respectăm timpul pentru că avem multe de hotărât și multe de spus și la coordonatori. Dacă nu aveți obiecțiuni, cred că putem să adoptăm împreună ordinea de zi pe care o aveți în dosare. Tot așa și procesele verbale de la ședințele precedente. Mă refer la ședințele de pe 20-21 iunie, precum și din iulie și regimul lingvistic în sfârșit limba franceză, germană, italiană, engleză, grecă, spaniolă, cehă, maghiară, poloneză, bulgară și română. doamnă președinte, mulțumesc preților cu anticipație. Vreau să vă spun că suntem și pe internet prezenți și am aprobat și hotărârile coordonatorilor de pe 13 iulie 2016. Toată lumea le-a primit pe 16 iulie pe e-mail. Nimeni nu a obiectat, deci lucrurile stau așa cum trebuie. Câteva date și informații din partea mea. Vreau să subliniez un lucru pe care pe mine mă preocupă, mai mult o reflexie personală. Știți că țara mea a fost victima unui cutremur îngrozitor și, bineînțeles, au avut, fost, din păcate, foarte multe victime, decese, mai ales și în rândul copiilor. Vreau să mulțumesc colegilor, colegilor din comisia noastră și din Parlament care au dorit uh, să exprime italienilor din Parlamentul nostru și comisiei noastre uh, simpatia lor și condoleanțele. Vă mulțumesc și eu în numele meu și uh, să știți că Um, M-am întâlnit cu persoane la fața locului, cunosc persoane care s-au deplasat uh, și la funeraliile respective. Guvernul la toate nivelurile în Italia s-a uh, implicat pentru a rezolva problema. Am, am primit și multe dovezi de solidaritate, inclusiv fonduri pentru aceste urgențe. Foarte mulți colegi italieni, dar nu numai, s-au implicat direct uh, pentru a ajuta din grupul nostru și din alte grupuri politice, dacă doriți Uh, peste o lună vrem să ne deplasăm și noi la fața locului uh, să vedem ce se întâmplă, cum putem ajuta oamenii de acolo. Dacă sunteți interesați, puteți să ne contactați. A doua informație pe care aș dori să vă dau se referă la un forum al uh, Comisiei Europene legat de Festivalul de Film de la Veneția, precum și la, de Mostra de la Veneția. Uh, Știți bine că um, câștigătorii și operele lor vor putea să fie vizionați, între ghilimele, mă refer aici la filmele de la Festivalul Lux, pe care le puteți viziona așadar și aici la Parlament, ca de obicei. Uh, filmele au fost bine primite la festivalurile um, um, respective și am avut și 28 de studenți uh, prezenți la Veneția și care au fost foarte implicați în urmărirea acestor evenimente culturale. Vreau să vă spun că și eu m-am deplasat acolo în numele comisiei noastre la Veneția, dar și colega, colegul Morgano și colegul Erler de la Industrie. Uh, am avut o dezbatere, mă refer la o dezbatere europeană legată de Europa Creativă și noul instrument financiar aferent, care este pe cale de a fi aprofundată. Știți bine că la sfârșitul acestei uh, luni se încheie Ciclul de programare, mai bine zis, este data limită pentru a depune dosarele pentru acest program atât de important. Deci suntem la o scadență importantă. Și apoi am vorbit, bineînțeles, despre cât de importante sunt sălile de cinema în Europa, nu numai ca loc de vizionare a filmelor, ci și ca loc de răspândire a culturii cinematografice în Europa. Vreau să mai spun de asemenea că pe 8 septembrie va avea loc un seminar organizat de către noi și Comisia Ocupare. Noi continuăm să cooperăm foarte frumos cu Comisia Ocupare uh, și aici, cooperarea pe care ne-am uh, uh, dorit-o până acum. E vorba de un seminariu privitor la noile competențe. Programul evenimentului este deja disponibil și acum a început să circule. Problema mea este că nu pot să vin personal și mulțumesc vicepreședintelei Svedrova pentru că mă va înlocui. Bineînțeles că sper că toți colegii noștri de aici, de la Comisia CULT, vor veni pentru că e vorba de o temă de maximă importanță pe care trebuie să o analizăm și să o abordăm cu foarte multă seriozitate. Un alt uh, lucru important. Vreau să salut aici prezența colegului Fontani și altor colegi de la UNESCO în sală. Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Alfabetizării E vorba de o campanie deosebit de importantă care, sau o bătălie care până acum încă nu a fost câștigată pe deplin și trebuie să spunem că această zi uh, internațională a fost uh, proclamată acum 50 uh, de ani. E vorba deci de o aniversare extraordinar de importantă și chiar și astăzi, după 50 de ani, avem foarte mulți analfabeți în lume. Și titlul este uh, citirea trecutului, scrierea viitorului. Acesta este modul campaniei de anul acesta. Puteți să vedeți, ați primit aceste mici uh, cărți poștale albastre și pe pupitrele dumneavoastră. Ideea este de a uh, realiza uh, că este vorba de o campanie de actualitate în continuare în Europa. Am înregistrat foarte multe succese până acum, dar sunt și lucruri de făcut vreau să vă spun că peste 775 de milioane de adulți astăzi în lume pot fi considerați ca analfabeți, adică 17% din adulții de pe plan internațional astăzi uh, sunt analfabeți, foarte mulți, peste 60% fiind femei și bărbați. O temă de maximă actualitate. Se consideră că 122 de tineri nu pot să scrie, să citească nici frazele cele mai simple. Iar Tinerii sunt foarte numeroși în această categorie, tot așa peste jumătate dintre analfabeți în anumite țări reprezintă tinerii și peste 67 de milioane de copii nu sunt școlarizați astăzi, deci probabil că nici ei nu vor putea să aibă un nivel de alfabetizare corect pe viitor este foarte clar că noi, Comisia Cultură, nu putem să fim indiferenți uh, față de această tematică de maximă importanță și trebuie să cooperăm noi, Parlamentul, Comisia Cult, cu UNESCO și cu alte foruri internaționale pentru a rezolva această problemă și vreau să mulțumesc colegilor de la UNESCO pentru că cooperăm foarte mult și dreptul la educație, știți bine, este un drept fundamental al omului. Aș dori să trecem acum, dacă îmi permiteți, la sesiunea de vot E vorba de proiectul de buget, avizul privind bugetul. Ați primit uh, amendamentele pe acestea, votăm, toată lumea are cărțile și, sau cartelele de vot, mai bine zis. Este vorba, deci, de fapt, de două liste diferite. Odată amendamentele și odată proiectul de aviz propriu-zis al colegului Zdroievski. Trecem la vot, dar înainte de asta vreau să-l întreb pe colegul Zdroievski dacă vrea să spună câte ceva la început. Se pare că nu, atunci putem să trecem direct la vot. Sper că toată lumea poate să voteze. E vorba de amendamente. Acum votăm, deci, amendamentele bugetare. Amendamentul 6, 6350. Pentru. Depus de Costa Morgano. E vorba de primul amendament care trebuie votat în documentul numit Draft Budgetary Amendments. Două documente aveți la dispoziție. Primul este cel pe care numai cel am Uh, menționat. Deci, începem cu 6350 al Costa și Morgano. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 6352 pentru împotrivă, abțineri, respins. 6393 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6394 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6351 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 6353 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6354 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6365 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6396 nu se corectează, doamna președinte, 6 nu s-a adoptat, reia președinta. Mergem la 6366 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6355 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6356 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6357 pentru împotriva abțineri adoptat. 6358 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6359 pentru împotriva abțineri Verificăm, deschidem votul. Votul s-a închis și se adoptă. Nu, respins. Mă scuzați, spune doamna președintă, este respins cu 14 la 12. 6360 pentru împotriva abțineri se eh, adoptă. Se respinge, mă scuza, 6361 se adoptă. 6404 6404 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6405 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6406 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6407 pentru împotriva abțineri se adoptă. 6407 412 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6408 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6362 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6363 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6364 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6000, mergem la 6367 pentru, împotriva împotriva, abțineri, se adoptă. 6368 pentru, împotriva, abțineri. Cred că este respins, dar vreau să verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis. Da, este respins. 6369 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 6370 pentru, împotriva abțineri, respins. 6371 pentru, împotriva abțineri, respins. 6372 pentru, împotriva abțineri. Poate este Respins, dar aș dori să verificăm. Am deschis votul la 6372. Votul s-a închis. Și se adoptă. A, nu, se respinge. Este respins, mă scuzați, spune din nou doamna președinte. 6373 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6374 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6375 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6376 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6377 pentru, împotriva abțineri adoptă, 6379 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6380 pentru, împotriva abțineri respins, 6381 pentru, împotriva, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Mergem la 6382 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. Și apoi mergem la 6384 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 6385 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6386 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 6387 pentru, împotriva, abțineri, respins, 6388 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 6409, 409 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 6410 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 6411 pentru, împotriva abțineri se adoptă 6400 pentru, împotriva abțineri se adoptă 6415 pentru, împotriva abțineri se adoptă 6401 a raportului pentru, împotriva abțineri se adoptă 6400 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 6403 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 6389 pentru, împotriva, abțineri și verificăm, am deschis votul. Votul s-a închis și este respins 6397 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6390 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6391 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6398 ultimul vot al nostru, pentru împotriva abțineri se respinge. Și trecem la al doilea document proiectul de aviz. Aliniatul 1, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, respins. 2 pentru, împotriva abțineri, respins. 3 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 4 pentru, împotriva abțineri. Vreau să verific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 Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva abțineri respins. Respinsă. Aliniatul 2. Uh, amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm la 11, vă rog, votăm. 11. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 12 pentru, împotriva abținerii, respins. 13 pentru, împotriva abțineri, respins. 15 pentru, împotriva abțineri, respins. 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16, nu. Aș deschide votul la 14. Votul s-a închis. Respins la limită. 16 pentru împotriva abțineri, respins. 17 pentru împotriva abțineri, respins. 18 pentru împotriva abțineri respins, 19 pentru, împotriva abțineri respins, 20 pentru, împotriva abțineri adoptat, 21 pentru, împotriva abțineri respins, 22 pentru, împotriva abțineri respins. Vot final pe proiectul de aviz astfel modificat. Am deschis votul, am închis votul. 20 pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Multe felicitări raportorului nostru, Zdroievski. Dragă colega, mulțumim pentru ce ai făcut și pentru angajamentul tău. Știu că a trebuit să te lupți din răsputeri la Comisia Buget ca să-ți promovezi uh, poziția și ai avut sorți de izbândăți. Mulțumesc foarte mult! Continuiamo. Putem să continuăm. Dragi colegi, un moment, vă rog. Vreau să chem aici la prezidiu, imediat, pe cineva și tocmai colegii de la administrație o să pună plăcuțele cu numele celor trei cercetători, colegi care au făcut acele studii legate de proiectul, programul de implementare um, Europa Creativă. Eu uh, pe 14 iulie mi-am încheiat intervenția cu câteva reflexii. Oh, nice to meet you. Nice, to, nice, nice to meet you. And the other ones, the others ah, are coming. And ah, so, allora, intanto una cosa, noi abbiamo, come voi sapete... Așa, după cum știți, dezbaterea a început deja legată de stadiul de punere în aplicare a, a acestui program. Pe 13-14 iulie, de fapt, am discutat uh, inițial Erasmus, și analiza a fost astfel încredițată Departamentului B și Centrului de Cercetare al Parlamentului. Și apoi am discutat același lucru și din perspectiva programului uh, Europa Creativă, având în vedere că era vorba de ultima ședință noastră înainte de vacanța de vară și nu au fost prea mulți colegi prezenți atunci și având în vedere ce am spus eu atunci și cum a decurs uh, discuția și uh, încercând să vedem uh, care ar fi plusurile și minusurile când vine vorba de punerea în aplicare a acestui program Europa Creativă. În acest sens, așadar, am hotărât ca astăzi ar fi bine să vedem ce înseamnă aceste trei analize pe care noi le-am comandat, le-am cerut. Primul se referă la subprogramul Europa Cultura primele experiențe din acest nou cadru, nou program, e vorba de un studiu de la departamentul tematic B și care a fost uh, coordonat de doamna profesor Elizabeta Lazaro de la Universitatea de Arte din Utrecht. Îi mulțumim pentru prezența domniei sale aici. Apoi, al doilea studiu este al domnului Alamodu, bine cunoscut de către noi cei de la Comisia Cultură și care se concentrează pe programul media. Știm bine că programul s-a încheiat acum 2 ani, dar învățămintele care au fost trase trebuie în continuare să fie ascultate cu atenție și e vorba de analiză bazată pe un chestionar care a fost transmis de către Creative Desk și de către uh, Uh, grupul de consulting al doamnelei Almantaie, Almantaite. Al treilea studiu, a treia analiză, e vorba de evaluarea punerii în aplicare actuale a programului acesta. Un cercetător extrem de strălucit, domnul profesor Samuel Dosi, este la uh, originea acestui studiu și vreau să uh, spun că cu titlul introductiv aș dori să prezint un pic opinia mea în legătură cu aceste studii și tocmai pentru a pune lucrurile în context, apoi veți prezenta și apoi colegii pot să pună întrebări și apoi, bineînțeles, să răspundeți dumneavoastră. Vreau să vă spun că colegii raportori din umbră vor putea să intervină inițial, după care și ceilalți colegi din comisia noastră. Eu cred că și comisia, dar și uh, agenția uh, Ehm, pentru cultură vor lua cuvântul așa cum ne așteptăm. Dau cuvântul, bineînțeles, câte 10 minute colegilor cercetători, colegei cercetătoare. Aș dori să nu depășim acest timp 10 minute pentru a nu uh, prelungi prea mult dezbaterea. Avem și slide-uri și dau cuvântul prima dată doamnei profesoră Lazaro. A, nu. Nu, haideți să începem cu studiul de la EPRS. E vorba de Centrul de Cercetare al Parlamentului nostru. Nicio problemă. Pentru noi este același lucru. Începeți dumneavoastră primul. Bună ziua! Mai, prim, mai întâi uh, mulțumesc domnului Costa pentru că ne-a oferit uh, posibilitatea să ne prezentăm analiza noastră proprie uh, cu titlul introductiv. Pot să spun că analizele noastre privind implementarea fac parte din activitatea zilnică de susținere uh, a activității uh, de redactare de rapoarte privind implementarea de către comisiile parlamentare. În acest caz, am încercat să oferim uh, o analiză de tip starea de fapt, dat fiind că acest program există de cam trei ani și uh, au început să se adune suficiente probe. Poate că nu suficiente pentru a avea o evaluare completă, dar suficiente pentru a putea discuta cu colegii de la serviciul competent din Comisia Europeană pentru a avea la dispoziție acele informații care să uh, susțină analiza noastră ulterioară. Puteți vedea aici câteva exemple uh, pentru uh, analizele GPRS și mai ales pentru um, analizele ex post din ultimele luni. Și ca să trecem direct la subiectul, la materia discuției noastre de astăzi, iată câteva evaluări precedente ale programului uh, Europa Creativă, care deja au fost redactate. Am început cu uh, regulamentul prin care s-a uh, creat uh, sprijinul uh, pentru acest program Europa Creativă în 2013, în urma unei valori de impact și în care s-a arătat, printre altele, care ar fi avantajele ce ar decurge din integrarea unor programe de cultură și mass media precedente. În plus, s-a acordat atenție avantajelor aduse de introducerea unui instrument financiar uh, orizontal, mai ales în vederea înlesnirii accesului la finanțare pentru unii actori care în mod tradițional aveau probleme de acces la finanțare și la sprijin public. Acestea fiind spuse, uh, evaluările interimare, provizorii, au fost uh, redactate pentru diferite programe media și culturale. Am început cu aspectele pozitive pentru programele culturale. Am subliniat aceste aspecte pozitive, cum ar fi uh, contribuția la cooperarea transfrontalieră. Apoi am adoptat o poziție mai critică mai ales în ceea ce privește o lipsă parțială în abordarea problemelor legate de digitalizare în general, chiar dacă acest lucru este valabil într-o oarecare măsură și pentru evaluarea programului media, unde criticile vizează mai mult uh, acordarea de fonduri și reactivitatea corespunzătoare față de inovare. În următoarele 5 minute aș vrea să intru în niște detalii ale analizei noastre în acest caz. E vorba de o parte a muncii noastre care va contribui la, completare, la completarea raportului privind implementarea, în legătură cu care vom purta o discuție astăzi. Este un efort care va completa pe cel uh, făcut de la colegii DG uh, IPOL, pe care îl veți asculta puțin mai târziu. Eu o să prezint câteva uh, trăsături ale programului care au reprezentat uh, probleme sau care ar putea să pună probleme pe viitor și care ar putea fi foarte importante pentru discuția noastră de astăzi. Așadar, ca să vă amintesc doar, scopul unei noi structuri pentru Europa Creativă, program ce a, a fuzionat două a, direcții diferite și a, a, în care s-a venit cu un instrument financiar comun, a fost eliminarea problemelor reprezentate de digitalizare și eliminarea unei fragmentări din ce în ce mai mari a pieței. Pe lângă acestea, s-a încercat o rezolvare a problemelor reprezentate de concurența globală și problemele tot mai mari legate de accesul la finanțare, mai ales pentru actorii din industriile creative și din sectorul cultural. În mod statistic, mai ales în domeniul cultural, s-au uh, cules mai multe date și trebuie spus că au fost și unele limitări. O nouă statistică culturală a Eurostatului, publicată de curând, Uh, este disponibilă, dar până acum ne-am bazat uh, pe date mai vechi, cele ale Eurostat uh, din 2013 legate și de buget și de diverse programe. Pe acestea ne-am bizuit pentru a releva anumite aspecte statistice legate mai ales de partea descriptivă. O altă caracteristică a Europei creative, care a fost temă de discuție și care va mai fi temă de discuție și în viitor, este crearea noi uh, linii de finanțare și garantare, care pentru unii a început să funcționeze cu întârziere. O întârziere care am descoperit noi mai târziu e justificată parțial de problema atragerii de uh, investitori într-un domeniu în care profitul nu e atât de ușor de realizat. Și pentru a încheia această parte, informațiile pe care vi le punem la dispoziție astăzi vor fi și o bază pentru o primă evaluare la jumătate de parcurs pe care o va face Comisia conform reglementărilor până la finele anului următor. Voi încheia cu cinci aspecte pe care noi le-am considerat a fi esențiale. Nu neapărat negative, ci critice, esențiale, pentru că ar putea contribui la îmbunătățirea funcționării programului Europa Creativă. Mai întâi, integrarea fostelor programe distincte, cultură și media, ceea ce presupune și integrarea um, activității a două servicii diferite din cadrul Comisiei Europene, lucru care nu e neapărat uh, inovator atunci când e vorba de gestionarea programelor la nivel de comisie, dar care de data aceasta ar putea să pună anumite probleme, date fiind uh, poziționările diferite pe piață a celor două, ale celor două programe. Sunt sectoare abordate diferit, piețe diferite, uh, disfuncții ale piețelor diferite și cred că se va discuta mai târziu mai în detaliu despre acest lucru. Apoi rolul uh, descului, biroului pentru Europa Creativă care a fost obiectul unor presiuni. Acestea se datorau faptului că unii considerau că rolul acestui birou trebuia să se limiteze la activități de informare, iar din punctul altora de vedere, um, biroul trebuia și putea să fie și un fel de catalizator uh, în analizarea și uh, suprapunerea nevoilor uh, diferiților actori care participă la program, mai ales când e vorba de mm, industria creativă, industriile creative și culturale. Apoi, în legătură cu nevoia de intervenție și de garantarea unei concentrări uh, financiare într-un context financiar uh, din ce în ce mai problematic, a dus uh, la întrebări uh, legate de tipul de uh, sprijin acordat diferitelor programe. Se știe că e nevoie de o anumită masă critică pentru a garanta o eficacitate minimă, mai ales la începutul programului. Apoi, încă un lucru la care am fost eu deosebit de atent, uh, și care ne-a dus la problema mai mare a evaluării rezultatelor programului, sistemul de indicatori care trebuia să însoțească programul încă de la crearea lui. De fapt, sistemul de indicatori care e prevăzut și în regulament nu funcționează încă și se poartă reflexii despre uh, regândirea lui, astfel încât să fie mai bun, să reflecte mai bine nevoile programului și să asigure un sistem de supraveghere eficient felul în care se desfășoară programul. Și un ultim aspect pe care l-aș sublinia și care nu este valabil în mod necesar doar uh, pentru Europa creativă, ci în general pentru sprijinul public, dar cu atât mai mult în acest caz, mai concret, posibilitatea de a garanta în același timp și diversitate în sectoarele creative și culturale, dar și competitivitate a acestor industrii sau domenii. Și mă voi opri aici și dacă aveți nevoie să mă întrebați ceva, stau la dispoziția dumneavoastră. Mulțumim pentru această prezentare foarte compactă, dar vedem că aveți mai multe informații. Pot să vă asigur că am vorbit uh, cu cei care se ocupă de gestionarea sălii, văd că vă este cald, am cerut să se pornească aerul condiționat. Și acum și îi dau cuvântul doamnei profesor Lazaru. Bună ziua! Vă mulțumesc! Mulțumesc Parlamentului European și Comisiei pentru Cultură și Educație pentru invitația lansată de a participa la reuniune și a prezenta acest studiu elaborat pentru DG Politici Interne. Study is implementation on uh, Titlul acestui studiu este implementarea noului program Europa Creativă în ceea ce privește în special subprogramul Cultură. Este vorba de o prima experiență și colegul meu vă va prezenta și programele referitoare la media. Pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție, v-aș ruga să analizați studiul care este publicat online și am să încerc aici să vă prezint doar o foarte succintă prezentare a principalelor rezultate. Voi vorbi în special despre contextul și obiectivul acestui studiu, voi prezenta pe scurt principalele rezultate și voi trece în concluzie la recomandări, în special uh, recomandările pentru Comisia Europeană. Așa cum s-a spus deja aici, contextul realizării acestui studiu avea de-a face cu noul cadru Europa Creativă, care, după cum știți, fuzionează practic uh, programele de cultură și de media. E vorba de două programe foarte diferite care fuzionează într-un program unic, Europa Creativă. Scopul acestei fuziuni este aceea de a avea un câștig din punct de vedere al eficienței administrative. Cele două subprograme sunt în continuare gestionate de două DG-uri diferite, EAC pentru cultură și DigiConnect pentru mass media. Principalul obiectiv al studiului era acela de a oferi Comisiei de Cultură, deci dumneavoastră, o mai bună înțelegere a felului în care uh, funcționează implementarea subprogramului de cultură, care ar fi principalele îngrijorări, în special pentru beneficiari și pentru solicitanți, deci pentru utilizatorii finali ai acestui program și, ținând cont de acest obiectiv, am făcut o analiză aprofundată, cantitativă și calitativă, bazându-ne pe un sondaj care a fost făcut de birourile naționale în cadrul programului Europa Creativă pentru a vedea care sunt primele impresii în cadrul acestui program care, după cum știți, a început în urmă cu mai bine de 2 ani. De ce am recurs la uh, birourile Europa Creativă, pentru că acestea reprezintă interfața între Comisia Europeană și statele membre și utilizatorii finali. Aceste birouri au o poziție privilegiată atunci când e vorba de analiza exactă a situației. Bineînțeles că aici vedeți o perspectivă care le este proprie acestor birouri, dar este foarte importantă. Și un al doilea avantaj al acestei abordări este acel al timpului, pentru că ținând cont de timpul redus pe care îl aveam la dispoziție, acesta era un compromis destul de bun pentru a avea date relevante și semnificative în același timp. Ce am făcut practic în acest studiu? Am elaborat un chestionar online și dacă vedeți care este anexa chestionarului care este prezentat în studiu, vedeți cum este organizat Există șase părți principale în legătură cu profilul Biroului Național, programul de implementare în funcție de priorități și de alte obiective principale, chestiuni legate de beneficiari, de aplicații, schimbări față de cultură 2007-2014 și alte observații de natură generală. Era un chestionar uh, cu răspunsuri multiple și de asemenea cu răspunsuri deschise. Care sunt principalele rezultate? Am primit foarte multe răspunsuri la acest chestionar online, semnificative din punct de vedere statistic, respectiv 32 din 39 de birouri naționale ne-au răspuns. Deci avem o acoperire destul de bună din partea statelor membre și a țărilor care participă în aceste programe. sub programul de cultură este considerat ca fiind esențial pentru a susține sectorul culturii în Europa și dincolo de Europa. Deci, era un program foarte important. Majoritatea birourilor naționale considerau că acest subprogram se implementează cu succes față de a, programele anterioare și ținând cont și de obiectivele generale pe care le-am marcat. Operatorii culturali au avut o atitudine pozitivă de asemenea față de subprogramul de cultură. Cu toate acestea, există anumite priorități care uh, sunt oarecum critice față de altele, vom vedea mai târziu. Există de asemenea o problemă cu costurile, care reprezintă o barieră principală în ceea ce privește implementarea. Pe de altă parte, dacă vorbim despre beneficiari, organizațiile mari și cele mici și sectoare de activitate precum arhitectura, audiovizualul, arte aplicate sau de design sau patrimoniul culturii, toate acestea nu sunt atât de bine reprezentate printre beneficiari. Un alt rezultat, experiența din proiectele finanțate în trecut reprezintă un stimulent în plus pentru a merge mai departe cu subprogramul cultură. ce s-a implementat cel mai bine până acum în conformitate cu poziția birourilor naționale. În primul rând, promovarea unei mobilități transnaționale a artiștilor și a profesionalilor din domeniul culturii, promovarea sectorului creativ și cultural, de construirea capacităților la nivel transnațional pentru a-i susține pe creatorii europeni și pe artiști, și avem aici cazul schemei uh, platformelor europene, obiectivul principal fiind acela de a avea opere de calitate ridicată, de asemenea o mai bună coordonare și coorganizare prin parteneriate durabile. De altfel, parteneriatul european este considerat esențial pentru a asigura reușita proiectelor finanțate și un alt punct ar fi un angajament crescut la nivel european din partea organizațiilor implicate. Și acum uh, partea mai puțin implementată sau uh, vulnerabilitățile acestui program. În primul rând, uh, dezvoltarea la nivelul audienței, întărirea capacităților profesionale pentru a fi operaționale la nivel transnațional. Vorbim aici despre schema, schema rețelelor europene. Nu știm dacă este vorba de problema repetiției, pentru că aici nu se face diferențierea prea bună față de platformele europene, deci este un element care ar trebui analizat de către Comisia Europeană și de către agenții și eventual și de către birourile naționale. De asemenea, o susținere a promovării, a difuzării și traducerii literaturii europene, și, din păcate, un alt punct vulnerabil, patrimoniul cultural european. Probleme în ceea ce privește diseminarea rezultatelor proiectelor și probleme cu echilibrul uh, în ceea ce privește calitatea pe termen lung a proiectelor. În concluzie, am să vă prezint și câteva recomandări pe care le facem prin acest studiu. Comisia ar trebui să se gândească la posibilitatea de a consolida anumite priorități și alte aspecte care sunt implementate cu succes și unele dintre ele le-am menționat deja, ar trebui să faciliteze sau să reconsidere anumite priorități și aspecte care nu au fost uh, implementate cu succes, să uh, limiteze uh, inegalitatea în ceea ce privește numărul de beneficiari și numărul de solicitanți și acest lucru se poate face printr-o creștere bugetară a programului sau printr-o mai bună informare a beneficiarilor sau, eventual, uh, o mai bună reprezentare a tuturor sectoarelor de creație și artistice. Susținerea programelor mai mici, diseminarea în rândul beneficiarilor a poveștilor de succes și facilitarea know-how-ului și a capacităților de natură tehnică, consolidarea îmbunătățirilor făcute, în special din punctul de vedere al implementării și al simplificării și, un ultim punct, la fel de important, o mai mare integrare a birourilor naționale Europa Creativă în procesele de luare de decizii, incluzând aici și o partajare a datelor și o integrare mai ridicată în ceea ce privește sectoarele mass media și cultură. După cum știm, peste jumătate din aceste birouri sunt deja integrate. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, Mulțumesc. Dificil arrivare. Știu cât de greu este să sintetizez lucrurile numai câteva minute, dar ați respectat acest timp și ați intrat și în amănunte. Și bineînțeles că se poate intra în continuare în acest subiect pentru că este foarte complex toate aceste studii, bineînțeles, sunt uh, la fel de interesante. Dau cuvântul colegului pentru uh, a prezenta programul media. Mulțumesc, doamna președintă. Am să vorbesc în franceză, profitând de faptul că avem interpreți la dispoziție aici la Parlament. dar uh, în PowerPoint uh, prezentarea este făcută în engleză. N-am să revin acum asupra detaliilor care au fost prezentate deja de colega mea atunci când era vorba de conceperea studiului. Voi uh, face o prezentare foarte succintă a contextului, a metodologiei și a primelor rezultate pe care le-am obținut după apelul la oferte și rezultatele principale ale anchetei realizate și, bineînțeles, concluziile. Primul lucru pe care a trebuit uh, să-l facem a fost acela de a compara actualul program cu cel dinainte, din 2014, uh, și de asemenea Media Mundus, în afară de media și cultură. Obiectivele erau aceleași, anume de susținere și promovare a culturii, finanțând uh, uh filmele, documentarele, serialele, jocurile video, festivaluri și așa mai departe. O inovare în acest sens a fost aceea de a avea o linie bugetară uh, suplimentară pentru proiectele de cultură. Voilà, donc les principaux, euh, les principaux euh Care sunt principalele schimbări identificate? Principalele linii sunt uh, preluate, unele dintre ele au fost abandonate, cum ar fi, de exemplu, în proiectele pilot de informare inițială sau uh, altele, cum ar fi, de exemplu, I2I, și uh, cele de dezvoltare a audienței, de uh, fondurile de coproducție și fondurile de garanție. Aceste schimbări au adus noi beneficiari, în special în uh, dezvoltarea audienței și în ceea ce privește promovarea dimensiunii europene a conținuturilor. Care a fost metodologia utilizată? Este practic aceeași uh, metodologie utilizată și de Elizabeth. Ne-am centrat pe birourile naționale. Am trimis un chestionar complet anonim astfel încât la sfârșitul uh, anchetei uh, nu știam prea bine cine răspunsese, cu excepția celor care dăduseră detalii. Această condiție era sine qua non pentru a, uh, obține răspunsuri pertinente pentru Comisia Europeană și pentru Agenția Executivă. Am primit 32 de răspunsuri din partea unor birouri care acoperă mai multe state membre, Franța, Spania, Marea Britanie, însă acestea aveau posibilitatea de a alege să răspundă în numele țării respective sau să răspundă Biroul Național în numele lor. Deci am primit în total 32 de răspunsuri care acopereau 83,25% din uh, aceste birouri naționale, câteva dintre ele neputând răspunde chestionarului nostru. Chestionarul se referea în principal la trei uh, tipuri de întrebări cum să gestionăm schimbările, relația cu agenția și cu comisia, principalele instrumente care sunt la dispoziția solicitanților pentru programul uh, mass media și principalele rezultate și, de asemenea, schimbările de dorit din partea birourilor naționale. Am avut 220 uh, de pagini de răspunsuri care sunt incluse în anexa studiului nostru, deci pot fi consultate de toată lumea. După 2 ani, primele rezultate au fost extrase pe baza uh, datelor disponibile pe site-ul Europa Creativă. Avem uh, rezultate parțiale, însă sunt uh, suficiente. Se depuseseră peste 1800 de dosare, mai lisau doar câteva elemente. și am avut uh, destule date statistice la uh, dispoziție. Am avut, deci, 1800 uh, de dosare disponibile în uh, ceea ce privește distribuția, în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte unice și așa mai departe. Rezultatele pe care le vedeți aici în tabelul prezentat face o comparație între numărul de dosare depus de o țară și numărul de proiecte care până la urmă au fost alese în urma procesului de elegibilitate. Și aici avem surprize, pentru că principalele țări, avem 5 țări care trec peste 60% în ceea ce privește reușita, deci din 10 dosare prezentate, 6 au fost primite și avem un grup majoritar care să se află sub 50% și vedem cu oarecare surpriză că uh, cele două țări care se află în josul listei, din păcate, doamnă președintă, sunt Italia și Marea Britanie, cu 28%. Dar deci vedem că, de exemplu, Franța și Germania se află și ele în categoria țărilor care nu sunt foarte bine reprezentate în cadrul acestui program. Noi ne-am centrat în primul rând pe relația cu Agenția și cu Comisia Europeană, în al doilea rând pe instrumentele disponibile pentru Europa Creativă și pentru beneficiari și, în al treilea rând, uh, ce părere aveau uh, birourile naționale în legătură cu liniile de susținere. În ceea ce privește primul punct, relația cu agenția și cu DG-ul competent. Era vorba aici, practic, de o bătălie dusă între două lumi diferite, între cultură și mass media. Am putea spune că sunt uh, adevărate recomandări care le-am primit aici din partea birourilor uh, naționale. Am primit foarte multe documente care sunt primite la nivelul birourilor, care după aceea nu sunt utilizate de către agenție sau de către comisie. Am citit deseori în uh, răspunsurile la chestionar că unele dintre aceste birouri naționale pur și simplu nu știau cum să implementeze aceste programe naționale și aveau nevoie de ajutorul celorlalte. Deci, uh, iată, vorbiți cu ei. Acesta era punctul de vedere al acestor birouri care s-a exprimat deseori pentru că uh, de multe ori se simțeau lăsate deoparte. Aceasta este logica programului și deseori totuși nu se ține cont de părerea lor, așa că sugestia este să se întărească comunicarea între agenție și cele două DG-uri pentru a evita această luptă internă între cele două părți. De asemenea, mai multe informații în legătură cu succesul sau uh, lipsa de succes a acestor programe. Asta pentru a cere birourilor naționale rezultatele pentru a explica alegerile făcute. Transparența evaluărilor făcute și publicarea rezultatelor în urma evaluărilor și a procesului de selecție. De asemenea, o mai mare cooperare ar trebui încurajată pentru a avea un schimb de informații și de bune practici între birourile naționale, un alt punct care a apărut aproape în toate chestionarele este că nu există o adevărată organigramă publică a agenției, aproape totul, toate mesajele sunt transmise pe e-mail și nu există destule ședințe comune organizate cu comisia. Am să încerc să trec foarte rapid peste următoarele puncte. În ceea ce privește instrumentele existente, ele sunt mulțumitoare, însă uh, uh, site-ul de internet pentru participanți ar trebui să fie mai prietenos cu utilizatorii. Instrumentele NING, uh, care sunt cele pentru aplicații, sunt foarte dificile. Există și contradicții în ceea ce privește procedurile prezentate în ghid de către comisie sau de către agenție. Al treilea punct, liniile de susținere. Se consideră că nu există destulă flexibilitate și nu uh, există marjă pentru a avea calitate. De asemenea, sistemul de acordare automatică de puncte este un sistem care a fost uh, prezentat de multe ori de către birourile naționale, pentru că aceasta privilegiază țările mici și mijlocii. Se dau uh, câte 5-10 uh, puncte pentru țările mici și 5 puncte pentru programele de tineret. Acest sistem de puncte așa cum uh, confirmă birourile, ar trebui în teorie să privilegieze țările mici, însă rezultatele pe care le-am observat noi în tabelul anterior arată că, de fapt, uh, țările mijlocii sunt cele care uh, sunt privilegiate, pentru că în aceste țări există deja un sistem de susținere a audiovizualului. Deci este un mecanism oarecum pervers, așa arată birourile naționale, sau care provoacă tot felul de efecte uh, anticoncurențiale. Aceasta ar fi principala problemă la acest punct, la care s-ar adăuga și dificultatea de a organiza proiecte uh, transnaționale care sunt greu de implementat. Deci, o primă concluzie acum. Programul este evaluat ca fiind uh, corespunzător nevoilor sectorului. Nu pare a fi suprastructurat sau prea complex cu toate acestea ar putea fi îmbunătățit, iar în ceea ce privește durata perioadei de evaluare în cadrul programului, aceasta este prea lungă, multă lume s-a plâns, dacă facem o comparație cu Eurimaj, acolo durata este de șapte săptămâni. Un ultim punct, problema bugetului global pentru programul uh, mass media, pentru că din ce în ce mai multe țări participă, există din ce în ce mai multe cereri uh, din partea profesioniștilor, deci uh, creșterea cererii nu se reflectă și în creșterea bugetară și multă lume este nemulțumită pentru că există o rată ridicată a respingerii de dosare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că am avut parte de niște treceri în revistă și de niște analize cât se poate de bine concentrate. Nu uitați că am avut uh, PowerPoint-uri, avem uh, aceste studii la dispoziție în integralitatea lor și aici în sală, bineînțeles, nu ezitați uh, să le luați, să le consultați, să le aprofundați. Vreau să vă mulțumesc Uh, și vreau să vă spun că avem colegi care au cerut cuvântul, să vedem și cât este ceasul, cam cât timp am avea la dispoziție. Bun, cam 15 minute la dispoziție pentru această dezbatere. Vreau să dau cuvântul colegilor și am să spun și eu ceva, dar la sfârșit, pentru că am vorbit deja la început, secretariatul notează cine vrea să intervină, însă vreau să vă spun două lucruri. Ați spus niște lucruri foarte importante pe care le-am adresat și noi ca mesaje uh, comisarilor de resort pentru că, deși vorbim despre accentul pe cultură, vorbim și despre G20, care iarăși a pus accentul pe cultură cu atâția șefi de stat și de guvern, și Comisia actuală ne-a spus că e interesată de cultură, de industria creativă, este clar că în acest context, în cadrul revizuirii cadrului financiar multianual, ne pregătim să obținem niște modificări bugetare substanțiale pro-cultură. Vreau să vă dau două date importante. Indicele de, sau rata de succes a, proiecte, a proiectelor care câștigă la cultură sunt de 20, este de 20%, însă 11% Uh, numai uh, sunt cele care proiecte, uh, acele proiecte care câștigă pe toate cele patru linii cunoscute bugetare. Deci frustrarea poate fi foarte mare în acest sector. Mass media, de exemplu, este un proiect de succes pentru că a concentrat peste 50% din proiectul pentru cultură în anii trecuți și este foarte clar că și acest sector media este mai bine structurat decât celelalte și chiar și în aceste condiții Eh, și aici proiectele atât de bune sunt totuși numai număr de 43% eh, proiecte care câștigă. Ehm, eh, iată, asta vreau să spun pentru că ați menționat problema punctajului. Da, Parlamentul și Consiliul prin regulament doreau să găsească un echilibru între țările mai mari și mai mici. Însă metoda propusă actuală, automată, cu acest punctaj, poate cumva să altereze peisajul cultural european și mă adresez și Comisiei Europene. Într-adevăr, astăzi punctajul este poate prea, um, prea inflexibil, merită să fie echilibrat, dar să nu exagerăm. Nu vreau să mai spun altceva, am spus ce am de spus la început, voi vorbi și eu, dar dau cuvântul imediat colegilor care s-au înscris, un minut și jumătate fiecare, vă rog frumos, și începem cu colega, colegul Camerevert, colegul Venda, Sudrova, Morganos, Evans. Vă rog frumos să aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc. Dacă mă gândesc cât de puțin timp, poate ar trebui să mă refer la evaluarea celor două programe și să pun întrebarea dacă chiar a fost bine să le fuzionăm să vedem dacă sinergiile pe care le speram chiar se văd, se resimt și, în al doilea rând, să cer în legătură cu finanțarea pentru proiectele mari uh, să înțelegem că aceasta nu are rost, nu este cea mai bună idee, mai degrabă trebuie finanțate proiectele mici mi se pare că există și o lipsă de transparență în legătură cu rezultatele proiectelor și nu putem să înțelegem nici cum se acordă puncte, pe ce bază și cum se ajunge până la urmă la o decizie pozitivă sau una de respingere. Mi se pare că aici mai este de lucrat și chiar și în programul Cultură ar trebui să se pună accentul mai mult pe industriile creative, în sensul că domeniul cultural uh, mai clasic uh, încă e în mare pericol și uh, ni se pare că ar fi util să vedem dacă din experiența dumneavoastră și din studiile dumneavoastră ați observat că sprijinirea culturii clasice, a artiștilor clasici uh, sunt în pericol și au și scăzut uh, față de perioada precedentă. E ceva foarte important pentru comisia noastră, pentru cultură, pentru că uh, mi se pare că trebuie să ne interesăm foarte mult și de durabilitatea acestor proiecte. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, domnul Venta. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Eu cumva m-aș referi la ce a spus uh, colega antevorbitoare. Vreau să mulțumesc uh, colegilor care au prezentat invitațiilor noștri. Eu sunt raportor din umbră și pe acest program și mă refer la acea fuziune între programe ce ne dorim, ce trebuie să facem pentru a spori sinergia acestor două programe. Asta ar fi o primă întrebare. Și m-aș adresa și domnului Monu, dacă îmi permiteți. Ați vorbit despre programul uh, media și despre modificările care ar fi de dorit aici, cu acel sistem de puncte, deci cu acest principiu al concurenței. Cum să facem ca sistemul acesta să fie mai bun, mai eficient, mai transparent? și cum să facem să sprijinim mai bine acele țări mai mici din Europeană, astfel încât uh, să sprijinim și, și mai mult acea diversitate culturală. Doamna Zodrova, mulțumesc foarte mult. Mă refer și eu la cele spuse, numai ce, cât privește prima întrebare, o pun și eu. Care ar fi plus valoarea fuzionării celor două programe în această nouă Europa creativă. Cred că situația merită să fie analizată mai întâi. Noi credem că asta scade transparența programului. Poate ar fi mai, o să fie mai greu de înțeles acest program. Nu este ceva pozitiv și clar că și pe plan bugetar nu va fi ceva uh, pozitiv vor fi mai multe complicații pentru a înregistra cheltuierile, pentru a organiza lucrurile și, în general, pentru a decripta ce se uh, cere. Trebuie ca programul în general să fie mai simplu, mai simplu de înțeles pentru toată lumea și ca și metodologie vă concentrați pe comunicarea cu acele birouri naționale. Eu le cunosc foarte bine, știu bine cum funcționează ele pe Europa Creativă, Republica Cehă de aceea nu mă sprind de faptul că aici banii sunt cheltuiți așa cum trebuie. Însă, la cultură, să nu uităm că avem proiecte mai mici de obicei, uh, cu bani mai puțini și atunci uh, proiectele, birourile naționale se pot implica mai mult. Aceasta este metoda cea bună. Astfel, informațiile vor circula mai bine, astfel vom reacționa și noi mai bine când vom fi informați. Aș uh, pune o întrebare de asemenea. A fost chiar o propunere ca aceste birouri să fie implicate în procesul de luare a decizie. Ce credeți despre asta? Este clar că un feedback este necesar, dar ar fi oare și alte propuneri de făcut în acest sens? Și pe de altă parte, da, cred că trebuie să ne concentrăm pe proiecte mai mici și să nu uităm nici schimburile culturale ehm, schimbul de artiști sau schimburile între instituțiile de cultură, inclusiv tot ce înseamnă domenii și castele. Vă rog frumos să nu depășiți un minut și jumătate, doamna Word, jury. Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt. Am fost în weekend împreună cu vreo 150 de artiști și manageri culturali într-un uh, proiect uh, numit Tandem, uh, într-un fel de platformă de ocupare culturală pe care o cunosc de vreo 5 ani încoace și mă implic în acest proiect și este foarte clar că ei fac lucruri extraordinare, ne-au împărtășit aceste lucruri extraordinare și vreau să vă spun că Um, Europa Creativă este ultima șansă pentru acești artiști când vine vorba de finanțare. Și trebuie să facem ceva în acest sens, pentru că proiectele pe care ei le propun, uh, ele cumva întruchipează valorile europene. Sunt proiecte absolut fantastice. Trebuie le sprijinim, trebuie ca uh, logo-ul sau sigla UE să figureze apele. Și am discutat cu acești artiști și acești mediori culturali și mi-au spus că Europa creativă s-ar putea să-i descurajeze pentru că pare să fie ceva complicat ca și finanțare. Și atunci, din potriva, trebuie să-i uh, stimulăm, să-i atragem, pentru că sunt artiști fantastici aici în Europa și uh, ei oricum își vor duce la bun sfârșit proiectele, dar fără noi, fără Europa și este clar păcat, uh, domnul uh, Morganu. Foarte pe scurt, vreau să înțeleg, să-l uh, întreb pe domnul Dorsi în legătură cu indicatorii. Mi se par ceva interesant. Se spune că pentru noul program indicatorii nu sunt gata, nu sunt pregătiți și atunci avem o mare problemă. Deci monitorizarea programului acestuia nu poate să aibă loc și este foarte clar că merită să auzim observațiile dumneavoastră, având în vedere cercetările pe care le-a realizat, apoi către uh, doamna Lazaro, uh, beneficiarii, rata succesului și uh, cifrele pe fiecare sector. Cred că asta ne interesează și pe noi aici, la uh, comisia noastră, uh, ca să înțelegem rata succesului, dincolo de punctaje, să se știe ce a mers și ce nu a mers uh, cu aceste proiecte. De asemenea, m-a preocupat preocupa foarte mult ce ne-a transmis domnul Mono. Pentru că dânsul vorbește de faptul că aceste media desk uh, sunt un adevărat, uh, uh, o adevărată problemă și devin chiar un mecanism pervers care piedică programul să meargă așa cum trebuie când mă gândesc la transparență sau lipsa ei, când mă gândesc la complexitate și când mă gândesc la faptul că se dau informații contradictorii. Toate aceste lucruri sunt foarte preocupante și, dincolo de fuziunea programelor respective, lucrurile tot nu stau așa cum trebuie. Aș aborda și problema bugetului, știu că nu sunteți direct implicați, dar nu pot să mă abțin să nu abordez și problema banilor. Doamna Evans. Mulțumesc foarte mult! O întrebare pentru doamna Lazaro ce privește programul, programul Cultura. Am fost surprinsă când a spus că mm, moștenirea culturală și diversitatea lingvistică, acest subprogram a fost uh, printre cele mai prost implementate. Am fost surprinsă de asta pentru că noi tot timpul uh, pedalăm pe aceste inițiative și vrem să le sprijinim. Nu am citit tot raportul, dar mm, sunt curioasă să știu de ce lucrurile stau așa de prost aici. De pildă, mă gândesc la soarta limbilor minoritare. Doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru intervențiile lor. Aș dori să invit și comisia să uh, Um, intervină, să invit și Agenția Culturală Europeană să intervină dacă dorește, pe scurt, pentru că nu avem mult timp, dar totuși dezbaterea trebuie să aibă loc. Vreau să mai spun și eu, ca și raportor, uh, dar și numele raportorului în umbră cu care am discutat, să vă spun așadar că am discutat mult cu părțile interesate, acești stakeholders, am discutat despre soarta uh, birourilor naționale și altele și m-am deplasat și în țările europene pe care le-am vizitat și am întrebat tot timpul ce se întâmplă cu evoluția acestor programe. Dar dau cuvântul imediat domnului Bartac de la Comisia Europeană. Mulțumesc! Bună ziua! Eu vorbesc în numele DG Education și Cultură și colega de la agenție va lua și ea cuvântul mai apoi. Uh, nu avem timp, bineînțeles, să intrăm în detaliu și să răspundem la toate întrebările care au fost adresate uh, aici. Vrem să mulțumim și să mulțumesc Parlamentului European pentru că a venit cu aceste, sau a comandat aceste studii care vin la momentul oportun. Într-adevăr, este momentul oportun pentru că ele se potrivesc cu perioada uh, de evaluare la jumătatea parcursului acestui program. Este vorba de o contribuție deosebită pe care noi o putem aduce pentru ca acest program să se îmbunătățească și să funcționeze așadar mai bine în a doua sa jumătate de perioadă de funcționare. Câteva aspecte. Integrarea programului și experiențele pe care le-am avut, mă refer la ultimii 2-3 ani, ei bine, aș spune că în ciuda unei tensiuni oareși cum firești care poate să decurgă din faptul că avem doi comisari care împart aceste prerogative, deci două direcții, direcții generale care se ocupă de acest program. Dincolo de asta a fost o experiență uh, bună pentru noi toți, pentru că noi, uh, cei de la cultură, ne-am apropiat mai mult de tot ce înseamnă uh, de agenda Uh, piața digitală și și ei, cei de la DG Connect, s-au apropiat mai mult de tot ce înseamnă cultura și preocupările noastre. Eu cred că, deci, că este ceva pozitiv din perspectiva noastră. Condiția este, bineînțeles, ca noi să continuăm să gestionăm așa cum trebuie acest program. Rolul acelor birouri naționale, National Desks, el a fost menționat aici în fel și chip și figurează uh, și în aceste studii. Trebuie spus că noi tre- considerăm că este o mare, uh, o mare bogăție faptul că avem aceste birouri, Europa Creativă în cele 27-28 de state membre și ei au primit aceste chestionare, le-au completat, au arătat că sunt interesați și entuziaști de munca pe care o fac. Pe de altă parte, am văzut și limitele uh, funcționarilor când vine vorba de temeiul juridic uh, subiacent, când vine vorba de alte aspecte. Ei bine, aici este clar că ei nu, ele nu pot să fie entități care să participe la luarea de decizie mai e vorba și de finanțare, 50%, 50% UE, 50% statul membru, ele țin și fac parte din administrația statului membru respectiv, ele se ocupă, bineînțeles, de uh, tot ce înseamnă informarea uh, celor care depun proiecte și aici ne asigurăm că avem o calitate foarte bună. Este foarte clar că munca lor de diseminare de informare e deosebit de importantă pe plan internațional, dar bine internațional, dar nu este foarte clar că ei nu pot să devină factor de decizie pe plan european. Pe de altă parte, suntem într-un moment uh, decisiv. E vorba de evaluarea rezultatelor, monitorizare și indicatori. Așa cum am spus, indicatorii sunt, de fapt, uh, descriși în regulament și în, țin de temeiul juridic, însă evoluția de-a lungul uh, timpului uh, face că indicatorii concepuți inițial nu pot să mai corespundă situației actuale și a stadiului de implementare actual. Este clar că în contextul acestui exercițiu de evaluare la jumătatea parcursului încercăm să evaluăm uh, și să analizăm și indicatorii. Este tocmai momentul în care ne parvin primele rezultate ale proiectelor finanțate prin Europa Creativă. Iar, de fapt, perioada propriu-zisă de monitorizare nu va începe decât la anul, în 2017. Atunci vom putea să vedem în ce măsură exercițiul de monitorizare se va potrivi, sau va fi însoțit de acești indicatori care poate vor trebui să fie modificați pentru a corespunde mai bine priorităților pe care le-am um, identificat în ultimii ani. În sfârșit, întrebări au fost adresate în legătură cu cum respectăm obligația de a salvarda uh, diversitatea în Europa și cum împăcăm această obligație cu tot ce înseamnă concurența în Europa și concurența între proiecte. Cred că este o dilemă pe care am luat-o în calcul încă de la bun început, acest echilibru așadar, și asta și facem. Asta încercăm să facem, pentru că e vorba de două fețe ale aceleiași medalii. Mă opresc aici, nu vreau să intru în detaliu, nu vreau să vorbesc despre buget și dau colege de la DG Connect uh, cuvântul. Doamna de la DG Connect, așadar. I, want, uh... Mulțumesc. Nu o să repet cele deja precizate, așa că o să completez doar intervenția colegului meu. Aș vrea să spun clar ce se întâmplă cu acele condiții echitabile, acea uh, acel sistem de discriminare pozitivă care a fost creat pentru a da un avantaj țărilor numite cu capacitate redusă. Am vrut să ținem cont de articolul 5 din regulamentul acesta pe, care prevede crearea unor condiții echitabile, egale. Și am considerat că cel mai bine e să avem un sistem cu puncte. E un sistem verificat și constant monitorizat de comisie în strânsă colaborare cu statele membre. Acum am înțeles că acest sistem a dus la unele efecte neintenționate, neprevăzute la început și de aceea acum e datoria noastră ca împreună cu statele membre să corectăm, să redresăm situația și de aceea am spus că uh, uh grupul de lucru pentru uh, acest program s-a întâlnit și se va mai întâlni de câte ori e nevoie uh, pentru a se ajunge la un acord. Noi considerăm că se va întâmpla acest lucru până la sfârșitul anului. E un lucru foarte important pentru că totul trebuie să se reflecte și în programul pentru 2018 și în uh, analiza la jumătate de parcurs de anul viitor. Și bineînțeles, o să vă prezentăm cu plăcere rezultatele discuțiilor acestui grup. În legătură cu facilitatea de garantare. S-a spus că a intrat în funcțiune cu întârziere. Nu e chiar corect creditele au fost disponibile abia în 2016. E adevărat, acțiunea a fost uh, întârziată datorită um, unei lipse, unei carențe de credite în cadrul financiar multianual. Cum vă spuneam, banii au fost disponibili numai în 2016. Acordul de delegare s-a semnat în 2016 uh, și primul acord se va semna cu beneficiarii abia la sfârșitul anului acesta, ceea ce e cel mai rapid, dacă se întâmplă, față de orice alt instrument financiar de finanțare la nivelul Comisiei și capacitatea de finanțare va fi complet absorbită. Deci, din potrivă, Aș spune că această lipsă de credite prealabile ne-a permis să ne coordonăm foarte bine cu industria și cu beneficiarii și în legătură cu biroul Creative Europe. Uh, încercăm să ne conectăm cât mai bine, să ne sincronizăm cât mai bine cu ei și să avem uh, evenimente de informare și organizăm 10 uh, evenimente în 10 locații din Europa și am participat foarte consistent la pregătirea acestor evenimente. Mulțumesc pentru aceste clarificări și directorul agenției are cuvântul acum. Mulțumesc, vreau doar să adaug câteva cuvinte despre implementare în numele agenției. Sunt directorul agenției CEA. Uh, noi am analizat poveștile de succes, proiectele pozitive. Suntem gata să discutăm uh, despre efectele înregistrate. Cât despre um, ce au explicat colegii că pot apărea conflicte de uh, interese în evaluarea cererilor ca și în sprijinirea solicitanților, și în legătură cu felul în care distribuim informațiile, vreau să spun că noi ne bazăm pe reacțiile primite, pe feedback, uh, trimitem un chestionar birourilor ca să înțelegem mai bine care sunt problemele lor, îngrijorările lor, ca să vedem cum putem simplifica uh, procesul și pentru a înlesni viața solicitanților. Uh, ne străduim să facem acest lucru și în viitorul apropiat vom avea o altă întâlnire pentru a discuta rezultatele. Cât despre proces în sine, l-am accelerat, a trecut de la 4,2 luni la 3,96 luni și vă uh, reamintesc că de obicei media pentru finanțarea în baza regulamentelor este de 6 luni, deci ne descurcăm destul destul de bine. Iar în ceea ce privește sprijinul pentru solicita- solicitanți, uh, îi, le explicăm uh, deciziile, discutăm cu ei, informăm pentru că altfel uh, nu putem să ne expunem la mm, riscul de a avea probleme cu protecția datelor personale dacă doar informăm birourile. Încercăm să asigurăm un echilibru mai bun între proiectele mari și cele mici, nouă ni se pare că cele mari au uh, masa critică și impact mai mare, dar și cele mici sunt importante pentru că ajung mai bine la, la oameni. Cât privește uh, perso- contactele personale, încercăm să evităm uh, răspunsurile mul- multiple, încercăm să ne verificăm, să ne sincro- coordonăm cumva răspunsurile înainte de a le trimise, trimite dar sunt de acord, e bine să știi cu cine discuți, uh, deci o să vă trimite mai multe informații despre uh, ce implicați în program. Mulțumesc! La per una brevissima replica. Mulțumesc! Acum uh, dau cuvântul experților să răspundă la întrebările colegilor doamna Lazaro. Începeți dumneavoastră? Mulțumesc! Um, so, uh, some replies uh, from my perspective. O să vă ofer câteva răspunsuri din perspectiva mea și din perspectiva studiului privind la cele două programe, care sunt destul de diferite între ele. Și trebuie spus că am primit și reacții destul de divergente, chiar și din perspectiva birourilor naționale pentru cele două programe, care sunt diferite. Creativitatea, într-adevăr, e importantă, așa că poate am putea da dovadă de creativitate și în regândirea anumitor planuri, programe. De ce nu? Dacă asta duce la îmbunătățirea sprijinului pentru anumite domenii foarte importante, cum ar fi cele menționate. Diversitate lingvistică, moștenire culturală și așa mai departe. De ce nu? Creativitatea ar putea reprezenta uh, o modalitate de învigorare a acestor uh, domenii foarte, uh, cu foarte mare tradiție, dar foarte importante în continuare. Deci să ne folosim de creativitate. În ceea ce privește recomandările făcute, acestea erau recomandările mele pe baza analizelor cantitative și calitative efectuate și pe baza informațiilor culese de la birourile naționale Europa Creativă. Indicatorii, cu siguranță, sunt foarte importanți. La Universitatea pentru Arte uh, ne ocupăm intensiv de aceștia, încercăm să introducem în seturile de date și poate ar fi interesant să facem mai multe schimburi în legătură cu datele confidențiale legate de Europa Creativă. Și cred că am răspuns la principalele întrebări, cel puțin pe partea de cultură. Mulțumesc. Vreau doar să completez ce s-a spus despre indicatori. Consider că sunt importanți, dar întotdeauna ei aproximează o realitate complexă și această aproximare ne ajută să simplificăm cumva realitatea cărei complexitate e greu de gestionat. Impresia mea este că uh, operaționalizarea ratată a sistemului de uh, indicatori cu care e prevăzut uh, programul în baza regulamentului, așa cum parțial a și uh, confirmat colegul de la comisie, ține de faptul că sistemul acesta de indicatori care trebuia să însoțească Creative Europe a fost discutat foarte târziu în cadrul negocierilor și susținut apoi foarte târziu. Așadar, pentru a vedea situația uh, în mod pozitiv, cred că o discuție și o revizuire a sistemului de indicatori nu reprezintă doar o posibilitate de a obține un sistem operațional, ci e și o discuție care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine care ar trebui să fie, de fapt, obiectivul real al programului și cum spuneam, pe de o parte vom înțelege mai bine nevoile beneficiarilor pe care încercăm să-i ajutăm și pe de alta, și aici trimit la rolul biroului, avem și o posibilitate de a implica mai bine birourile naționale, mai ales atunci când, așa cum spunea domnul Morgano, este vorba despre de a crea un sistem eficace de supraveghere și de a avea o mai bună asumare a acestui program de către actorii implicați. Mulțumesc și în încheiere, tot pe scurt uh, și ultimul invitat, foarte pe scurt, succesul programului media s-a apreciat după numărul de solicitanți. Uh, cu cât erau mai mulți solicitanți, cu atât uh, eram mai mulțumiți pentru că ni se părea că uh, e de succes, atrage multă lume. Dar, din păcate, au fost efecte nedorite, pentru că apar totuși și unele probleme atunci când ai foarte mulți oameni care își cer fonduri. Apoi, sistemul de puncte automat poate avea și avantajele lui, înțelegem, Înțelegem însă că sistemul cu țări mici, medii și mari, ă, așa cum putem observa în multe țări europene sau care sunt în programul media, Înseamnă că există mai multe sisteme, există mai multe paliere de sprijin local, regional, fonduri de coproducție, uh, Există 297 fonduri de coproducție în 35 de țări europene. Deci în aceste țări uh, profesioniștii pot beneficia de sprijin din foarte multe surse care nu se regăsesc în alte țări și sunt țări care sunt considerate mici din perspectiva capacității de producție, cum ar fi Luxemburgul, dar care, ca și Franța, Suedia, Anglia, dispun de multe fonduri care ajută pe cei din domeniile respective. Deci complexitatea uh, situației din aceste țări face ca acel sistem cu trei tipuri de țări să fie greu de înțeles. Dacă sistemul cu puncte uh, va continua să existe, va trebui să țină seama de complexitatea situației. Și un lucru poate puțin, mai puțin important, tot ce ține de distribuție digitală și de televiziune, ni se pare că este important. Programul media e considerat un program pentru cinema, dar dacă ne uităm la concurența pe care o fac Amazon și Netflix, ei bine, pe ce își bizuie, pe ce își construie succesul? Pe uh, filme, pe seriale. Nu trebuie deci uitat că televiziunea în lumea de astăzi este din ce în ce mai mult un mijloc important uh, pentru a influența Europa și pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste lămuriri. Aceste analize sunt foarte interesante pentru mine, pentru colegi, pentru raportorii din umbră și pentru toată comisia noastră cultură, pentru că e adevărat că este pentru prima dată când Parlamentul uh, procedează la acest exercițiu de evaluare a punerii în aplecare și bineînțeles că uh, Asta facem și pentru a da sugestii uh, Comisiei în contextul evaluării la jumătatea drumului. Mulțumesc, bineînțeles, și Comisiei și Agenției pentru prezența lor aici, pentru intervențiile pe care ni le-au acordat. Ne-au spus că timpul este foarte scurt, nu intră în uh, amănunte, însă este foarte clar și foarte pe scurt vorbind, este clar faptul că Totuși am avut parte astăzi de un schimb de vederi serios uh, și cât se poate de interesant și este adevărat că uh, Comisia Europeană și-a dorit inițial acest program integrat, fuzionat, iar noi, Parlamentul, am mers pe soluția uh, identificării în continuare a celor două părți ale programului cu logurile respective. Și este foarte clar că uh, într-un fel, noi ne-am opus unei integrări prea mari uh, a programului, așa cum ne-a uh, sugerat-o comisia. Comisia, la rândul său, ne arată că, implicând cele două directorate generale, face eforturi pentru a lucra pe cele două fronturi. Însă, este foarte clar, și spun asta pentru că cunosc din interior, spun că astăzi toți cei care se ocupă de uh, piața digitală sunt mult mai sensibili la partea culturală, uh, mai mult decât în trecut, când nu trebuiau să se ocupe de acest subiect. Deci este foarte clar că aceste tematici sunt de actualitate. Cât privește tot aceste uh, tematici puse astăzi în discuție și adopta, um, abordate în studiile acestea sunt uh, lucruri interesante. Bine, înțeles că nu e vorba numai de piață sau de piețe sau de concurență, este vorba până la urmă de soarta producției noastre culturale, artistice, cinematografice și soarta autorilor noștri. Și aici mă refer, bineînțeles, la dreptul de proprietate uh, intelectuală. Apoi s-a vorbit foarte mult despre sistemul de evaluare, destul de rece, destul de detașat și care poate să introducă anumite uh, probleme Apoi e vorba de temeiul juridic inexistent astăzi pentru că aceste birouri naționale să poată să ia decizii legate de proiecte. Ele sunt mai mult legate de planul național, însă este foarte clar că cumva ele pot să fie implicate mai mult în gestiune, în management, pentru că au experiență și pentru că pot să aducă un plus de sinergie. Și este foarte clar uh, că astăzi aceste birouri naționale sunt puțin detașate și sunt doar informate când uh, se trage linia și se aleg proiectele. Am înregistrat de asemenea preocupările colegilor nu numai în legătură cu acele proiecte mici, pentru că acestea sunt vitale pentru rețea europeană. Am înțeles și preocupări legate de problema inovării. Pentru că deseori inovarea poate să se bată cap în cap cu ceea ce ne dorim să protejăm în materie de eh, moștenire culturală sau de alte lucruri mai istorice, care nu trebuie să fie anulate, spulberate numai pentru că vrem să facem lucruri noi. Și pe indicatori am înțeles preocupările, am vorbit deja prea mult, dar vreau să știți cu toții că aceste uh, Uh, analize sunt deosebit de importante și vrem să continuăm uh, discuția. Vă mulțumesc foarte mult, dar noi o să trecem acum la un alt punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și sper să ne întâlnim și cu alte ocazii. Vă mulțumesc! Al prossimo punto dell'ordine del giorno. Acum ordinea de zi avem o prezentare, de fapt de două prezentări. Pe de o parte, colega Jimenez Barbat, care are un raport, dar aici avem uh, schimb de opinii în ceea ce privește implementarea uh, Europei pentru cetățeni. Și aici avem studii de la departamentul tematic B și de la Centrul de Cercetare al Parlamentului European. Avem alți colegi care vin astăzi sau acum la prezidiu, dar cred că colegii din sală, colegii noștri, nu trebuie să părăsească sala ei, pentru că e vorba de un alt uh, subiect foarte important pentru noi. De fapt, în total avem trei programe multianuale pe care astăzi le luăm în discuție. Bineînțeles că dau întâi cuvântul doamnei raportor și apoi experților, celor doi experți, dau cuvântul colegei Jimenez Barbat în primul rând. Prego. Estimada președintă. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor deputați. Sunt raportor pentru implementarea programului Europa pentru cetățeni, care promovează participarea directă a cetățenilor în UE și promovează dialogul între instituții, între organizațiile societății civile și autoritățile locale. Programul actual 2014-2020 oferă ajutor financiar pentru o serie de proiecte și activități, inclusiv înfrățirea între orașe și proiecte care au de-a face cu memoria istorică europeană. Aici, la Parlament, încercăm să acordăm atenție cetățenilor europeni ca fiind un principiu de integrare a indivizilor cu origine diferită și care încearcă să partajeze valori comune. Proiectul european însă pare a fi în pericol acum în mijlocul unui val de scepticism popular. Iată de ce avem nevoie mai mult decât niciodată să întărim angajamentul față de cetățenii care urmează proiectul comun și să acordăm atenție celor care sunt deziluzionați. Iată de ce se oferă acum un model de speranță și important să avem exemple pentru a ști despre ce este vorba. Și am să vă dau trei exemple. Printre organizațiile pe care le finanțăm se află și Case Babel, care este o revistă online ce face analize în legătură cu actualitatea europeană în șase limbi ea este organizată și gestionată de studenți din generațiile Erasmus. A fost uh, unul dintre primele experimente de jurnalism participativ care a început în 2001, mult înainte de multe alte ziare importante care s-au lansat uh, online mai mulți uh, studenți care s-au întâlnit la Strasburg în cadrul programului Erasmus au lansat acest proiect. Un alt um, astfel de proiect este EGAM, European Movement Against Racism. Este vorba de 33 de țări diferite care au inițiative în vederea construirii unei societăți civile europene care să lupte împotriva rasismului, a antisemitismului, a discriminării rasiale și împotriva negării genocidului în Europa. În Spania, de exemplu, de unde vin eu, în comunitatea din Valencia, în iulie 2015 s-a lansat un proiect de integrare a migranților și a refugiaților din Europa prin înfrățirea de orașe europene. Toate acestea într-un proiect comun cu opt orașe din Spania, Franța, Ungaria, Polonia, Belgia și Regatul Unit. Deci, dacă vedeți uh, la intrarea în orașe că există o înfrățire între mai multe orașe, să știți că în spatele acestui uh, afiș se află proiecte foarte importante. În ultimele luni am avut ocazia să organizez mai multe schimburi de opinii și am ținut cont de criticile care au fost exprimate în urma întâlnirilor cu Comisia și cu beneficiarii. În conferința anuală a programelor, care a avut loc anul acesta la Barcelona, cu un titlu semnificativ Cetățenia Europeană în momente dificile, am ținut cont de asemenea de comentariile exprimate acolo. De aceea vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat uh, în vederea implementării mai bune a programelor. Se vor prezenta de asemenea două studii detaliate, foarte riguroase, care au fost uh, realizate de EPRIS și de Policy Department BIM, și, din partea mea, aș vrea să subliniez câteva dintre ideile pe care am dorit să le subliniem în ceea ce privește implementarea acestui program. În primul rând, dorim să oferim recomandări în ceea ce privește modernizarea strategiei de comunicare acest program trebuie să se cunoască mai bine în Europa, pentru că foarte multă lume nu-l cunoaște. E nevoie, pe de altă parte, de o coordonare între mai multele uh, proiecte care sunt deja existente în legătură cu cetățenia europeană, cum ar fi, de exemplu, inițiativa cetățenilor europeni sau acțiunea New Narrative for Europe. În al treilea rând, dorim să îmbogățim uh, programul cu propuneri care să țină cont de contextul actual, să îmbunătățim participarea democratică prin e-democracy, să stimulăm înfrățirea de orașe europene și internaționale pentru a promova schimburi culturale, economice și sociale. Există o altă propunere referitoare la uh, amintire sau memoria europeană, pentru ca aceasta să se proiecteze susținând valorile noastre laice care ne-au adus la o societate prosperă și pașnică. Și ajungem în concluzie la punctul cel mai dificil al acestui program, cum era de așteptat, e vorba de buget. Pentru 2014-2020 avem în jur de 185 de milioane de euro. Aceasta reprezintă o reducere de 13,74% față de perioada anterioară. Aici, la Parlament, s-a cerut o creștere bugetară pentru a putea acorda mai multe fonduri proiectelor interesante. Bugetul este foarte limitat, mai ales dacă ținem cont de programul Erasmus Plus sau Europa Creativă. Agenția de implementare a programului arată că în primii doi ani programul ar fi ajuns deja la un milion de cetățeni. Însă programul anterior, din 2007 până în 2013, a atins în mod direct sau indirect 13 milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă foarte mult pentru noi. Dragi colegi, valorile europene de integrare într-un proiect comun ne-au adus la această etapă de pace, prosperitate și siguranță. E vorba de valori care sunt dezbătute îndelung în fondurile, forurile europene, însă vorbe fără a fi susținute și fără instrumente materiale care să susțină această cetățenie europeană și această uh, cetățenie europeană nu reprezintă aproape nimic. Iată de ce cred că trebuie să căutăm noi soluții pentru cetățenii europeni pentru a face față viitorului. Trebuie să transformăm dorințele noastre în realitate, într-o realitate tangibilă, într-un program care se referă direct la cetățeni. Programul are nevoie de mai multe resurse financiare și sper să mă susțineți pentru a reuși să dublăm bugetul care a fost aprobat. Mulțumesc! Grazie mult pentru această ottima introduzione. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare deosebit de interesantă. Și vreau să reamintesc un lucru. Poate ați uitat că pe 10 octombrie vom avea prezentarea proiectului de raport și apoi pe 5 decembrie vom vota în comisie. Dau cuvântul imediat experților noștri care au făcut aceste cercetări și analize. În primul rând, reprezentantei uh, EPRS, doamna Eiselă, și invit imediat să ia cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru această invitație în fața comisiei dumneavoastră pentru a vă prezenta principalele rezultate ale raportului de implementare pentru programul Europa pentru cetățeni 2014-2020. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici și cred că este foarte important să analizăm acest program și să vă prezint câteva dintre rezultate. Colegul meu a vorbit deja despre EPRS, care este misiunea noastră în principal, iar în cazul acestui raport sperăm să fim utili pentru raportul de implementare la care lucrați în cadrul acestei comisii. Este un studiu pe care l-am pregătit în ultimele luni pentru a susține lucrările comisiei dumneavoastră și facem o analiză inițială a avantajelor și dezavantajelor din programul actual și din noua structură a programului Europa pentru cetățeni. Prezentăm și câteva recomandări și rezultate preliminare. La momentul când am redactat uh, textul, programul exista de aproximativ 2 ani, ceea ce nu reprezintă un interval prea îndelungat pentru a face un studiu, deci ne aflăm uh, doar la începutul implementării, trebuie să ținem cont de acest aspect. Foarte pe scurt mă voi referi și la programul anterior. Voi sublinia câteva dintre reușitele acestui program și, de asemenea, din slăbiciunile sale. Evaluarea expostă a Comisiei a fost publicată pentru acest program în septembrie 2015. În general, acest program a fost evaluat ca fiind unul de succes. Obiectivele și activitățile sale au fost evaluate ca fiind relevante Programul este uh, destul de diferit față de alte programe din punctul de vedere al domeniului de aplicare, obiectivelor, activităților și grupurilor țintă. Referitor la valoarea adăugată la nivelul UE, s-a considerat că activitățile uh, care au fost finanțate slujeau acestui obiectiv, pentru că altfel nu ar fi fost finanțate și activitățile de monitorizare ulterioară și finanțarea de activități pentru a ajunge la rezultate uh, care să continue în timp pentru proiectele reușite. Deci, practic, proiectele nu erau susținute dacă nu existau și programe bune de monitorizare ulterioară. S-a subliniat de asemenea că eficiența acestor programe putea să crească dacă s-ar fi pus un accent mai mare asupra proiectelor care să se centreze pe cetățeni. Este un element foarte important de subliniat pentru că singurul program care se adresează direct la cetățeni, program finanțat de UE, este acesta. Voi prezenta și câteva rezultate preliminare din propriul meu studiu. Vă spuneam că acesta a, făcut, a fost făcut într-o etapă preliminară și probabil că acest program va fi la înălțimea programului anterior, programul referind o oportunitate deosebită pentru cetățeni și pentru tinerii europeni. În jur de 2000 de organizații din Europa sunt implicate în mod direct prin proiectele susținute și programul ajunge până la aproximativ uh, un milion de cetățeni direct sau indirect. Implementarea este în curs uh, și gestionarea programului este stabilă în mâinile EACA și a DigiHome, care s-a separat uh, de DigiCom în 2015. Principalul obiectiv al programului este centrat pe migrație, incluziune socială și interculturalitate, elemente care, bineînțeles, corespund realității de astăzi. Există un alt element însă, și anume reducerea substanțială a finanțării, care reprezintă o provocare majoră și pe care am mai auzit-o deja. Evaluarea uh, ulterioară care a fost făcută în programul anterior arăta de asemenea că există un buget redus față de ambițiile și obiectivele stabilite. Și dacă ținem cont de faptul că programul anterior avea 250 de milioane de euro, iar la ora actuală avem 185 de milioane, vă dați seama care este diferența. Există un număr din ce în ce mai mare de aplicații și aceasta arată cât de multă nevoie este de astfel de programe. Participarea mm, implică o concurență din ce în ce mai mare. În 2015, din 800 uh, de proiecte au fost alese doar 400. Și din câte am auzit și din câte am văzut, proiectele au fost uh, de o calitate deosebită Așa că trebuia să fie proiecte uh, foarte bune, chiar și cele cu calitate deosebită au fost uh, respinse. Noua structură se bazează pe obiective mai centrate, pe priorități multianuale, care permit o mai mare stabilitate și vizibilitate. Selecția proiectelor este mai echilibrată din punct de vedere geografic acum și acesta este un element care uh, fusese prezentat în evaluarea anterioară, deci acum acest uh, echilibru geografic a fost realizat și s-au inclus și indicatori de performanță. Pe scurt, acum câteva recomandări generale Prima dintre ele este și cea mai importantă. Este practic principalul mesaj pe care vreau să-l transmit astăzi aici. Finanțarea acestui program ar trebui să crească în mod considerabil pentru a-și putea atinge obiectivele și pentru a garanta buna sa funcționare și implementare. În al doilea rând, alocarea bugetară așa cum este prevăzută în regulament, este divizată astfel. 20% pentru linia 1, deci memoria istorică europeană, 60% aparținând liniei 2, deci participare democratică. Din analiza pe care am făcut-o, se pare că la linia 1 pentru 2014 și 2015, practic nivelul era sub 20%, deci uh, acest lucru este uh, important de avut în vedere atunci când stabilim durata programului. Finanțarea care a fost prevăzută pentru acest program ar trebui să fie alocată în funcție de obiectivele programului și de implementarea acestuia pentru că există o parte care este utilizată pentru inițiativa cetățenească, care este de asemenea importantă, însă este important ca după aceea fondurile să nu fie reduse pentru cealaltă parte. Și mă opresc aici și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, foarte hotărâtă și ne-ați dat uh, pe scurt informații deosebit de importante. Acum dă cuvântul domnului Jeffries. Stați să-mi găsesc și eu uh, notițele. E vorba de doamna Irina Jeffries, care ne va prezenta concluziile sub egida Departamentului B a Parlamentului. E vorba de modul în care funcționează astăzi programul Metoda este bazată pe interviuri realizate pe lângă punctele naționale de contact ale programului. Foarte interesant, probabil, și vă dăm cuvântul. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Uh, I'd like to introduce my colleague Bradford, who... Mulțumesc. Vreau să-l prezint și pe Bradford, care va face prezentarea la început. Va începe prezentarea. Bună ziua! Sunt Bradford Romer, și Irina Jeffries și cu mine lucrăm la o companie de consultanță, Coffee, care se ocupă de cercetări sociale, evaluări pentru serviciile din Comisia Europeană, Guvernul Britanic și alte autorități guvernamentale. După cum știți, am venit aici astăzi pentru a discuta despre un studiu redactat de mine și Irina pe, uh, privința acestui program Europa pentru cetățeni. Ca american sunt probabil în minoritate absolut aici, dar mă voi strădui să fiu la înălțime și mă va ajuta și Irina. Scopul discuției este de a prezenta micul nostru studiu, așa cum uh, spunea uh, și raportorul și doamna președinte, uh, am intervievat uh, punctele de contact naționale care difuzează informații despre program și ajută oamenii și organizațiile să se implice în program. Cum spuneam deja, Europa pentru cetățeni e unul din puținele programe sau poate singurul care vizează cetățenii atât de direct. Și poate în, mai mult decât în cazul altor programe, punctele de contact naționale joacă un rol foarte important. Și cum spunea și doamna profesor Lazaro în prezentarea de mai devreme, punctele de contact naționale sunt de asemenea într-o poziție optimă pentru a oferi opinii în cunoștință de cauză despre program și evoluția uh, sa în timp, mai ales că s-au implicat de mai multă vreme. După cum știți, programul e unul care folosește finanțare europeană pentru a încuraja implicarea cetățenească, spiritul civic, care sunt foarte importante în aceste momente și cred că nu trebuie să vă spun eu de ce. Cred că majoritatea celor din sală știu mai bine decât mine de ce sunt importante. Ca majoritatea programelor europene a fost lansat în 2014 cu o nouă perioadă de finanțare și între timp de fapt, la vremea respectivă deja era puțin uh, împrăștiat, puțin neorganizat, așa cum s-a arătat și în discuție, iar programul nou încearcă să fie mai simplu, mai bine organizat strategic. Funcționează de vreo 2 ani, ceea ce nu înseamnă foarte mult, dar e ceva timp și scopul analizei noastre era să mergem, să vedem, să punem la încercare unele caracteristici ale programului uh, discutând cu cei de la punctele naționale de contact. În aprilie-mai, exact asta am făcut, am uh, discutat la telefon cu 24 de puncte de contact naționale și am încercat ca pe baza informațiilor obținute să tragem concluzii uh, cu sens, rezonabile și să facem și recomandări pe termen mai lung, indiferent dacă e vorba de aspecte bugetare sau aspecte mai greu de schimbat. Și Irina ne va prezenta principalele constatări și concluzii și după aceea sper să purtăm și o discuție fructuoasă. Mulțumesc. Vreau doar să reamintesc că analiza se bazează pe interviurile cu punctele de contact naționale, deci nu e o analiză completă, totală și nu poate semnala uh, care ar fi domeniile problematice și ce se poate îmbunătăți sau ce funcționează deja bine. Ce ne-am propus? Este ca prin câteva slide-uri să menționăm principalele probleme grupate în funcție de câteva elemente esențiale, cum ar fi uh, percepția programului, comunicarea, finanțarea și procesul de candidatură, precum și rolul punctelor de contact naționale în cadrul programului. Am încercat să subliniem unele dintre constatările principale, am încercat să le legăm și de recomandările noastre, ținând seama de faptul că atunci când am redactat recomandările, ne gândeam la perioada de finanțare actuală, la ce se putea face, uh, fără a discuta despre modificarea temeiului juridic. Deci sunt uh, recomandări mai degrabă pragmatice, nu revoluționare. Mai întâi, în legătură cu percepția. În primul rând, s-a îmbunătățit structura programului, reducându-se uh, numărul de subdiviziuni ale programului, ceea ce a îmbunătățit activitățile și încă un lucru salutat de punctele de contact naționale e că prioritățile anuale sunt acum anunțate înainte. Înainte se făcea o candidatură pentru o perioadă multianuală. Acum candidează pentru un an, ceea ce le permite să se gândească mai bine la candidatura lor, la dosarul depus și Probabil acest lucru a dus la faptul ca programul să fie mai ușor de înțeles de către solicitanți din perspectiva punctelor de contact naționale, ceea ce duce la proiecte mai de calitate, pentru că programele sunt acum mai apropiate de solicitanți și duc la proiecte mai sustenabile și coerente. Dacă vorbim însă de priorități, uh, unele dintre ele în continuare sunt considerate prea generale sau prea axate pe trecut. Un alt lucru important care ni s-a spus e că ghidul de program nu e perfect și, plecând de la acestea, am venit cu două recomandări. În primul rând, Comisia ar putea să se gândească la redefinirea unor priorități de program în ideea de a le alinia mai bine la contextul european actual și axându-se mai mult pe viitor decât pe trecut. E adevărat că 20% din bugetul programului e alocat programului privind trecutul, moștenirea istorică a Europei, însă poate ar fi bine că se oferă mai multe informații și mai mult sprijin pentru a solicita sprijin pe această componentă a programului. Apoi unele state membre care în timpul războiului au, uh, și-au menținut neutralitatea nu pot acum să participe, să candideze pe acea componentă. În plus, structura poate fi simplificată și mai departe, chiar dacă s-a făcut uh, pași în această direcție în 2014, dar nu fără a pune în discuție temeiul legal. E vorba de o recomandare care poate fi uh, de avut în vedere pentru viitoarea perioadă de programare financiară. O altă problemă e, a fost menționată în multe interviuri cu punctele uh, de contact naționale și anume că programul e neclar, incomplet și că ar putea să se introducă mai clar, multă claritate în legătură cu criteriile de selecție și perioada de finanțare. Trecând la partea financiară, la procesul de candidatură, foarte import, sistemul uh, sumelor forfetare a fost arătat a fost numit ca bun, mare îmbunătățire și din perspectiva punctelor de contact național și agențiilor, pentru că am discutat și cu acestea și, de asemenea, din punctul de vedere al solicitanților. Însă, în contextul actual, persistă unele modalități de finanțare neclare sau văzute ca problematice de unele organizații, cum ar fi pre, faptul că prefinanțarea se limitează la 50% sau cerința de cofinanțare a proiectelor. Așadar, unele organizații, în special cele mai mici, cu mai mică putere financiară sau cele care vin din state membre care au fost mai afectate, mai puternic afectate de criza economică, se străduiesc foarte tare să întrunească aceste criterii pentru finanțare. Și foarte important, există deosebiri geografice în materie de cost al vieții, care nu sunt uh, avute în vedere atunci când se fac costurile pentru granturi. Știm că aceste lucruri se întâmplă atunci când e vorba de Erasmus Plus și alte programe și considerăm că ar fi benefic să se aibă în vedere revizuirea acestei părți a modalităților financiare. Deci, în general, programul e perceput pozitiv de solicitanți, conform punctelor de contact naționale, în special datorită faptului că s-au introdus candidaturile electronice, în ciuda unor mici probleme tehnice. Există totuși ceva uh, considerat ca mare problemă și de solicitanți și punctele de, de către punctele de contact naționale, feedback-ul, reacția, explicațiile oferite celor cărora li se uh, refuză finanțarea. Se trimite o scrisoare standard care nu dă detalii despre ce ar putea fi îmbunătățit sau care era cauza respingerii și considerăm că aici se ratează anumite ocazie pentru solicitanți care poate ar dori să își revizuiască proiectul și să mai candideze odată la un alt apel. Și aici avem iarăși două recomandări. În primul rând să vedem cum să se țină seama de tensiunea dintre, de antagonismul între a, a, obiectivele ambițioase ale programului și posibilitățile de finanțare limitate. Nu recomandăm creșterea bugetului, deși ar fi ceva evident, și ne-am gândit la um, o mai bună calibrare a modulelor de finanțare și, de asemenea, la felul în care sunt uh, comunicate rezultatele uh, solicitărilor. Poate că acestea ar putea fi introduse într-o structură mai clară la nivelul punctelor de contact uh, naționale. Deci, e un program care este perceput pozitiv, poate fi însă și îmbunătățit. S-au făcut deja îmbunătățiri, însă sistemul nu e încă perfect și site-ul de internet ar putea fi mai atractiv, mai interactiv, mai atrăgător pentru solicitanți. Conștientizarea la nivelul grupurilor țintă pare foarte bună, lucru care e susținut și de numărul de candidaturi, 25% în 2014-2015 și apoi 2774 de proiecte. Care ar fi Uh, scopul pentru a spori conștientizarea acestui program, uh, regândirea strategiei de comunicare a Comisiei Europene și a agenției uh, aferente pentru program. Și în încheiere, foarte pe scurt, rolul punctelor de contact. Acestea sunt foarte mulțumite de situația lor, însă mai sunt posibilități de valorificare a potențialului lor. Um, există, cum spuneam, uh, asemănări cu birourile Europa Creativă, vor să fie mai implicați um, și uh, consideră că ar putea să ofere reacții, feedback uh, mai consistent Comisiei de Revizuire, consideră că au experiență, cunosc situația din statele membre, au contacte foarte bune cu organizațiile societății civile. Încă un lucru care ar putea fi avut uh, în vedere ar putea fi sinergiile cu alte programe asemănătoare care întotdeauna par să fie benefice tuturor programelor în cauză. Mulțumesc! Bine, grație! Mulțumesc foarte mult pentru aceste exemple pe care ni le-ați dat. Dau cuvântul colegilor în primul rând, raportărilor din umbră. Două cereri mi s-au adresat în acest sens. Până acum, Silvi Ghiem și colega Ryan. Mulțumesc pentru prezentare. Cred că ceea ce ne-ați confirmat prin analiza dumneavoastră deja uh, ne reieșise și nouă din diferitele uh, conversații pe care le-am purtat cu agențiile, punctele de contact naționale, cu organizațiile, dar e bine că s-a confirmat și s-a spus clar. Înlocuiesc uh, pe domnul raportor din ombră, Santiago și trebuie să spun în numele său că vă mulțumim pentru faptul că ați arătat că acest program e foarte important, chiar și având în vedere ce s-a întâmplat în Regatul Unit. Uh, e foarte important, deci, să încurajăm uh, relațiile interumane, să, să contracarăm cumva, să uh, combatem mișcările populiste și să susținem valorile europene. E păcat că tocmai aici datorită bugetului uh, multianual care a fost mult redus și aceste programe au fost uh, au, acum o finanțare mai redusă și mi se pare că e foarte important ca noi, Parlamentul, să ne luptăm în continuare ca tocmai pentru acest program uh, să avem suficiente mijloace financiare puse la dispoziție pentru că, așa cum s-a arătat și în analiza dumneavoastră, se întâmplă ca proiecte bune să fie respinse și acest lucru nu e deloc înțeles de solicitanți, care se întreabă, dar ce vrea Uniunea Europeană de la noi? Am întrunit criteriile, am găsit cinci parteneri. Uh, dacă e vorba de uh, proiecte ale unor uh, cetățeni sau chiar al unor organizații care se lovesc de obstacole așa de mari, se ajunge la ceva foarte contraproductiv nu mai înțeleg și nu e vorba doar de respingerea unui program, ci se creează resentimente împotriva uh, Uniunii Europene, împotriva Europei. Chiar ar trebui văzut uh, ce efecte are uh, o subfinanțare atât de marcată a acestor programe asupra percepției asupra Europei. Cred că mulți cunosc programul, dar Uh, s-au săturat, dar care s-au săturat, care nu mai au chef de astfel de programe pentru că există aceste obstacole, aceste eforturi mari care trebuie făcute pentru a obține finanțările care oricum sunt foarte reduse. De aceea spune că uneori aceste programe ajung să facă mai mult rău decât bine și de aceea trebuie bine dotate astfel și trebuie să explicăm uh, acum așa cum spuneați, uh, trebuie ca structura să fie mai clară, mai transparentă, mai simplă și chiar pentru agenție și pentru punctele de contact. Dar, uh, iată, se pare că cu toată simplificarea din 2014, punerea în aplicare până la urmă nu e mai uh, ușoară, nu e neapărat mult mai simplă. Uh, până și acea posibilitate de a candida pe internet uh, nu e neapărat un lucru uh, perfect pentru că sunt și unii care nu au acces la uh, aceste mijloace și pe mine m-ar interesa să văd dacă s-a făcut o deplasare de accent dinspre programele voluntare ale cetățenilor către solicitări ale unor organizații semi sau chiar profesionale. Cred că aici trebuie susținute proiectele mici uh, care au o legătură directă cu cetățenii sau sunt create de cetățeni, poate chiar să implicăm uh, și instituții de învățământ, astfel încât să uh, ajutăm aceste instituții să își refinanțeze programele. La... Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Ghiom. Mulțumesc. Eu cred că voi spune ceva cât se poate de banal, însă pentru a lupta împotriva scepticismului și uh, euroscepticismului și uh, pentru a putea să înțelegem mai bine diversitatea europeană, să favorizăm dialogul, toleranța, înțelegerea, participarea civică, pentru a face toate aceste lucruri în contextul actual uh, Uh, trebuie să discutăm despre ele, trebuie să le punem în aplicare și sunt mai mult decât oricând actuale aceste tematici. Aș avea niște întrebări pentru autorii acestor studii și apoi câteva observații generale, probabil asemănătoare cu ceea ce au spus colegii. În primul rând, potențialul acelor puncte de contact. Ați spus accentul fiecare dumneavoastră pe acest aspect. Este foarte clar că avem un oareși ce caracter uh, heterogen când vine vorba de aceste puncte de contact. Ați spus și dumneavoastră, e clar că e loc și de mai bine aici. Poate ar fi bine ca ele să se coordoneze mai bine între ele. Asta într-o primă fază. Și tot așa, ca să merg repede, se poate remarca faptul că Parlamentul European având în vedere temeiul juridic al acestui program, nu are prea multe prerogative, ci are mai mult uh, un rol consultativ. Mă gândesc că poate pe viitor am putea să căpătăm un rol mai amplu în acest program. Asta este o sugestie pe care aș putea să o fac. Cât privește finanțarea, nu mai revin la asta, cred că s-au spus suficiente multe lucruri aici și le împărtășesc pe deplin, nu e de conceput cumva ca bugetul să scadă, este foarte clar că lucrurile trebuie în continuare negociate, calibrate, prioritizate în cursul discuțiilor actuale și ulterioare. Uh, este foarte clar că proiectele sunt mai mari sau mai mici și chiar și proiectele mici nu înseamnă că sunt și minore, asta să se înțeleagă bine. Iată de ce trebuie ca bugetul să fie mai eficace. Și, dincolo de orice, proiectele mici sunt interesante în sine, trebuie să fie promovate și, bineînțeles, că uh, aceste lucruri sunt arhicunoscute. Uh, ultimele două observații din partea mea reiau ideea aceea cu coordonarea punctelor de contact care sunt destul de diverse, diferite unele de celelalte și aș mai uh, spune ceva despre uh, informare-comunicare. Ne găsim în plină epocă digitală și a dominată de media sociale. Eu personal nu prea știu cum se înscriu în această evoluție punctele acelea de contact. Mi-ar place tocmai ca aceste programe să fie mai prezente pe internet, mai interactive, mai interesante, mai simpatice, într-un limbaj accesibil, democratic pentru toată lumea, Iată o serie de sugestii pe care le voi uh, transmite și în amendamente. Mulțumesc, Silvi, pentru aceste observații. Aș da cuvântul și reprezentanților comisiei în această etapă. Bineînțeles că mulțumesc reprezentanților comisiei pentru faptul că s-au deplasat aici, dar, de fapt, n-am văzut că o colegă de-a noastră dorea să intervină și nu am văzut-o. Pur și simplu mă scuzați. Doamna Damato, mulțumesc foarte mult. Eu am citit acest studiu al doamnei cercetător și sunt destul de uimită. Apoi am auzit aici ce ne-au spus uh, și cum interpretează interviurile realizate pe lângă punctele naționale de contact. Pe mine mă preocupă rațiunea de a fi a acestor uh, programe, dincolo de cifrele pe care le putem uh, extrage din evoluția lor din ultimele ani pe mine mă preocupă uh, prioritățile care sunt uh, subliniate aici și mai ales a înțelege și a dezbate euroscepticismul. Bineînțeles că se spune că euroscepticismul este un fapt dat al realității uh, actuale. Pe de altă parte, mă preocupă faptul că aici se cam trasează răspunsurile cele mai ortodoxe iar Comisia Europeană, iată, vine și dă bani pentru a sprijini acest uh, demers. Eu personal am senzația că suntem în plină ipocrizie europeană. Eu nu cred că euroșepticismul poate să fie astfel dezbătut și abordat. Nu cred că comunitatea însă își poate să spună cum să funcționeze o astfel de dezbatere. Cetățenii europeni, italieni, concetățenii mei s-au uh, Mm, îndepărtat uh, și sunt din ce în ce mai nemulțumiți de Europa. Din motive politice, economice și de identitate. Și apoi, de-a lungul timpului, s-a mai adăugat și criza economică. Eu nu cred că instituțiile publice astăzi pot să răspundă acestor întrebări uh, legitime ale cetățenilor. Europa, multă vreme, a fost considerată uh, de către cetățeni un fel de ancoră de salvare în viețile lor. Acum nu mai stau lucrurile așa. Astăzi pesimismul este cel care domnește pentru perspectiva viitoare. Avem un paradox aici că se investesc banii noștri ai cetățenilor europeni uh, pentru a dezbate un fenomen, dar sper pentru a nu sufoca acest fenomen care este uh, atât de vizibil. Bineînțeles că analizele, studiile sunt uh, foarte bune. Ele pot să exprime vocea unor pături uh, care nu sunt ascultate uh, de obicei, însă mie mi se pare că e vorba de multă ipocrizie aici. Ce ne spun cercetătorii noștri? Ei subliniază în primul rând uh, Punctele slabe ale programului, prefinanțare, cofinanțare, mai spun cât este de greu în, în vremuri de criză uh, economică ca țările noastre să poată chiar să pună pe picioare aceste instrumente financiare. Și bineînțeles că nivelul de viață e diferit de la o țară la alta și asta aduce alte probleme. În încheiere o întrebare. Eu cred că am în... N-am, nu știu dacă am înțeles bine ce a spus doamna cercetător când a vorbit despre acei 20 pentru capitolul 1, Strand 1, care este comparat cu uh, finanțarea dintre 2014-2017. Nu cred că am înțeles foarte bine de unde vine această sumă sau acest procentaj de 20%. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Filip Chantran de la Relații Instituționale și Cetățenie DG Home din cadrul Comisiei Europene și Apoi avem aici un coleg al său, uh, șef de unitate de la aceeași uh, structură. Mulțumesc foarte mult și bună ziua! În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului pentru că avem un exercițiu foarte bun aici, preliminar, pentru că, într-adevăr, noi anul viitor vom proceda la evaluare la jumătatea parcursului și orice precede acestui exercițiu este foarte, foarte util pentru noi. Uh, Pro, uh, programul până în 2013 a fost marcat de succes, am tras multe învățăminte și imediat când a început noul program am tras uh, deci uh, învățămintele de rigoare, l-am simplificat, am sporit perimetrul geografic, așa cum ni s-a sugerat, avem mai mulți solicitanți, etc. Bineînțeles că este loc și de mai bine. Și cred că multe dintre ideile sugerate chiar astăzi uh, vor fi preluate și analizate cu multă atenție de către noi în continuare. Cât privește bugetul, bineînțeles, asta este cuiul lui Pepelea. Poate să producă frustrare în momentul în care, într-adevăr, o cerere de proiect este respinsă, dar trebuie spus că primim și foarte multe proiecte foarte bune care ne sunt supuse atenției, bine întocmite, dar bineînțeles că lucrurile pot fi îmbunătățite pentru următoarea perioadă de programare în sfârșit, noi tot ce dorim este să învățăm uh, din uh, perioadele anterioare ale programului și să aplicăm asta pentru tot ce urmează în viitor. Colegul meu, mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, doamnă raportor, doamnelor și domnilor deputați. Eu aș spune ceva în legătură cu rolul agenției și punerea în aplicare. În sfârșit, tot ce înseamnă acea memorie europeană. Pe partea 2014-2015 noi ne-am uh, atins acei 20% dedicați acestei tematici pentru că este foarte clar că e vorba de programele, proiectele specializate pe memorie plus uh, costurile operaționale pentru proiectele care au legătură cu memoria. Poate că aici nu se potrivesc cifrele. Apoi, uh, noi să știți că suntem foarte conștienți uh, că interlocutorii noștri și partenerii noștri sunt ONG-uri, deseori cu probleme de numerar, care au probleme de prefinanțare. Noi vrem să dăm mai multe prefinanțări, însă creditele, care, creditele pe care noi le avem la dispoziție sunt uh, Uh, limitate anual. Deci, iată, o serie de constrângeri bugetare ne vizează direct aici. Cât privește observații, <coughs> observațiile făcute, ni s-a spus că manualul sau ghidul de aplicare este cam plin de jargon tehnic și de alte lucruri complicate care împiedică uh, sosirea de noi parteneri. Noi înțelegem acest lucru, facem eforturi în acest sens, discutăm și cu punctele de contact naționale, astfel încât aceste ghiduri să fie cât mai ușor de înțeles pentru cei care doresc să ni se alăture în aceste proiecte și programe. Cât privește acel uh, feedback uh, care se dă candidaților uh, care nu au reușit Ați vorbit de faptul că acest program este foarte competitiv, avem multe proiecte bune, puțini aleși. Noi uh, încercăm să ne îmbunătățim reacția pe care o putem uh, da acestor, uh, client, acestor solicitanți. Din păcate, ei sunt numeroși și costă foarte mult, personalizat vorbind, să poți să îi dai un răspuns omului care a pierdut un proiect, uh, fiecăruia în parte. Cât privește aceste faimoase proiecte mici, este foarte clar că programul nostru, într-adevăr, țintește membrii ai societății civile într-un mod poate mult mai pregnant decât alte programe europene și pe noi ne preocupă asta și când e vorba de punere în aplicare, de implementare. S-a vorbit Asta, iarăși, în perspectiva dimensiunii proiectelor, înfrățirea orașelor, proiecte foarte mici, doar câteva mii de euro, asta ca să dau un exemplu. Cam 5.000 de euro, să zic. Este foarte clar că în acest sens dorim să pătrundem cât mai mult în țesutul uh, civic, să intrăm pe plan local și nu uităm acest lucru. Și doamna Guillaume, și cu asta închei, coordonarea acestor puncte de contact. Există această coordonare într-un fel, să știți, vom avea un fel de plenar acestor puncte de contact, o ocazie de a face schimb de informații între aceste puncte de contact, astfel încât, așa cum a spus și dumneavoastră în această masă, programul acesta să fie pus în aplicare într-un mod cât se poate de eficient posibil. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții și mă bucur că Comisia Europeană ne sprijină și uh, asta este foarte bine. Acum mă adresez ajutătorilor noștri dacă pot să reacționeze pe scurt, dacă pot să răspunde la întrebări și apoi doamna Jimenez Barmat are cuvântul pentru a conchide. Mă rog. Um, sorry. We, we just have a, a couple of... Mulțumesc foarte mult. Aș avea câteva răspunsuri față de comentariile făcute, pentru care vă mulțumesc. În ceea ce privește relația dintre un program precum Europa pentru cetățeni și scepticismul european. E greu de imaginat că așa ceva ar putea avea efect asupra unei persoane care uh, nu vrea sub niciun chip Uniunea Europeană. Însă, acest program ar putea avea eventuale beneficii pentru o persoană care este mai neutră sau care s-a confruntat deja cu proiecte europene pentru a fi mai predispusă și mai pozitivă față de Uniunea Europeană. Deci nu ar putea rezolva direct problema euroscepticismului. Și aș trece aici la următorul punct, și anume dacă programul poate fi prevăzut pentru a avea un scop și mai larg și în ultima evaluare pe care am făcut-o eu și Irina, am remarcat o problemă, și anume că programul este foarte ambițios, face multe lucruri și cu bani destul de puțini. Iar noul program are 30% mai puțin față de programul anterior. Deci trebuie să știm foarte bine care sunt acele obiective de atins și nu să dăm dovadă de atâta ambiție. Irina, da, mulțumesc. Sper să fi răspuns la întrebarea dumneavoastră legată de cel, acel 20%. Însă eu vreau să spun practic că există multe opțiuni, multe posibilități pentru proiecte care țin cont de prioritățile de memorie istorică și acestea reprezintă doar 20% din buget. Asta înseamnă că 60%, ceea ce înseamnă practic majoritatea bugetului, este pentru linia a doua, care prezintă mai puține priorități și mai puține opțiuni, deci oferă mai puține uh, posibilități pentru proiectele cetățenești. Sper să fi clarificat întrebarea. Și pentru doamna Ghion, într-adevăr, am văzut uh, care este potențialul punctelor uh, naționale. Eterogeneitatea nu era o problemă pentru că aceste centre naționale pot să comunice, dispun însă de o posibilitate de comunicare mai redusă decât uh, cea pe care ar dori-o. De exemplu, uh, intranetul de care dispun nu este un instrument uh, optimal, mm, nu este cel pe care îl au, de exemplu, cei de la Europa Creativă, care ar putea dispune de un instrument poate mai bun. Din punct de vedere al potențialului, din păcate n-am avut timp să mă refer pe larg la acest aspect în prezentarea mea, este că am putea avea o comunicare mai bună între actorii implicați. Ea există deja, dar ar trebui să fie făcută în mod regulat. Și Um, acele zile organizate de comisie, știu că, uh, de exemplu, au fost informate punctele naționale în legătură cu ultimele noutăți în acest program. Deci informarea a venit din partea comisiei către aceste centre naționale și câteodată problema termenelor care sunt de-a dreptul frustrante și nu se regăsesc pe site-ul oficial, ci sunt transmise, de exemplu, de către uh, candidați sau de beneficiari. Thank you very much for... Mulțumesc, doamna Șeizer. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru comentarii și aș face o clarificare pentru a mă reîntoarce la obiectivele acestui program. Scopul principal este acela de a întări înțelegerea asupra istoriei europene. am văzut că există din ce în ce mai multe critici din partea cetățenilor europeni și aceasta se datorează și faptului că cetățenii nu înțeleg cum funcționează Uniunea. Este un punct pe care doream să îl subliniem pentru că este o chestiune care trebuie rezolvată la nivelul programului. Și este de dreptul neplăcut faptul că finanțarea a fost redusă atât de dramatic. Un alt comentariu legat de rolul preponderent al Parlamentului European. Ținând cont de temeiul juridic, Parlamentul nu a fost uh, implicat în procedura legislativă ordinară, ceea ce este de regretat pentru că Parlamentul practic reprezintă cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul doamnei Jimenez Barbat, vă rog. Da, cei care luptăm pentru acest program uh, suntem uh, cei care credem cu adevărat în Europa. Și acest program uh, își poate aduce contribuția față de acei cetățeni care sunt deziluzionați în anumite regiuni din Europa, poate pentru că n-am făcut destule eforturi pentru a uh, transmite mesajul în legătură cu ce facem aici și pentru că nu i-am stimulat pe cetățeni pentru a avea o adevărată dezbatere pe această temă. Deci dorim să promovăm și mai mult astfel de dezbateri. Eu am impresia că acest program este cel mai potrivit pentru un astfel de obiectiv și toate îngrijorările pe care le-a manifestat doamna D'Amato Faptul că am reușit să ajungem la un moment dat la șapte milioane de cetățeni, asta înseamnă că există potențialul de a transmite această viziune asupra Europei pentru a spune cetățenilor ce face Europa pentru ei. Bineînțeles că există probleme și noi considerăm că prin intermediul dezbaterii și al dialogului pe care îl vom organiza cu Comisia vom putea rezolva multe dintre aceste probleme. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că ați venit aici, pentru că v-ați adus contribuția în această dezbatere și sperăm că acest program să devină ceea ce noi ne dorim, să susțină un interes crescut pentru cetățenii europeni și să avem un buget mai mare. Mulțumesc! Grazie, grazie per questo dibattito. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și pentru prezentări și pentru toate Eh, analizele dumneavoastră. Noi eh, suntem foarte interesați de tot ce înseamnă Europa pentru cetățeni. Am eh, votat și bugetul, resursele sunt deosebit de importante și ne-am războit de-a lungul întregului mandat ca să nu existe o reducere așa de mare pe cât s-a propus inițial. Reducerea a avut loc, e adevărat. Este foarte clar că toate propunerile care au fost făcute nu sunt decât propuneri pozitive. E vorba și de conceptul de cetățenie e, europeană deschisă, nu numai cetățeni, cât și rezidenți aici în, în Europa și asta ne interesează tot ce înseamnă memoria și e, spiritul, e, să zicem, însușirii valorilor europene, în sfârșit, ideea ca toată lumea să contribuie la crearea unei Europe diverse, să nu acceptăm Europa cum este ea astăzi. Spuneam la început că uh, nu trebuie doar să asistăm la acest uh, efort, ci trebuie să fim noi implicați în acest efort de construcție a unei noi Europe. Mulțumesc de celor care s-au implicat în acest sens, care iată, nu fac decât să ilustreze această creativitate extraordinară a tinerilor generații, ceea ce ne dorim și noi. Vă uh, salut foarte pe scurt uh, pentru că suntem grăbiți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, ultimul punct de altfel. În orice caz, mulțumesc și ne vom vedea cu siguranță și cu alte ocazii. Mersi. Iată, vreau să Trecem acum la un alt punct de pe ordinea de zi, deosebit de important și acesta e vorba de ce facem cu semestrul european și uh, politicile economice. Bogdan Zdroievski este raportorul nostru. Știți bine că în cadrul uh, semestrului european uh, suntem pe cale de a implementa prioritățile pe 2016. Noi dorim să ne implicăm foarte mult pe aceste aspecte și, bineînțeles, din perspectiva noastră, vrem să promovăm cât mai mult cultura, creativitatea, educația tinerii în acest efort de realiniere a priorităților și bineînțeles că apreciem ocazia ca și noi să aducem contribuția la această dezbatere pe semestrul european. Iată, este vorba de un raport din proprie inițiativă al ECON, ceea ce este foarte bine. Pe 7 septembrie, adică poi mâine, la ora 11, este data limită pentru amendamente. De ce așa de scurt? Pentru că ei doresc, doresc la ECON să voteze raportul pe 11 octombrie. Și apoi știm bine că uh, pe 13 iulie am transmis calendarul respectiv și știam că data pentru amendamente este un timp destul de scurt. În orice caz, votul va avea loc pe 26 septembrie, însă imediat dau cuvântul raportorului Bogdan Zdrojewski. Sprawy różne jest 12 minut, więc ja tak bardzo, bardzo... Mulțumesc. Am și un punct pentru diverse, așa că mă voi rezuma doar la câteva aspecte. În primul rând vreau să profit de această ocazie și anume aceea că la Comisia Econ se dezbate tema semestrului european pentru a atrage atenția asupra trei puncte. În primul rând, asupra valorii culturii din punct de vedere a ocupării, a creării de locuri de muncă, din punctul de vedere al beneficiilor economice realizate și din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru tineri. În al doilea rând, dorim să atragem atenția asupra faptului că cultura este un sector extrem de creativ din punct de vedere al locurilor de muncă deseori creează mai multe noi locuri de muncă decât uh, cele urmare a investițiilor în domenii mult mai promițătoare și care au o legătură mai directă cu piața. Eu mi-aș dori ca avizul să nu fie prea lung, să se centreze doar pe aceste patru puncte principale, pentru a nu dilua mesajul nostru principal și pentru ca mesajul transmis uh, în față de Comisia Econ să fie cât mai lizibil cu putință. În concluzie, ocuparea este o provocare esențială pentru Europa. În al doilea rând, atragem atenția asupra faptului că investițiile în sectorul culturii crește oportunitățile de muncă, susținem programul Erasmus Plus pentru ocupare în toată Europa, și subliniem importanța unei mai mari promovare a acestui program și subliniem faptul că sectorul culturii și al creației îmbunătățește în mod uh, drastic situația ocupării. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest rezumat. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul pe marginea acestui. Apoi domnul Maragal, Julie Ward și Jimenez Bana. Prego. This is Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Problema aici nu este ce am putea critica în acest aviz pregătit de domnul raportor, ci mm, faptul că de multe ori există riscul de a completa și în amendamentele pe care le vom propune, acestea se rezumă practic în două teme principale. Cred că, în primul rând, ar trebui să avem uh, o atitudine mai critică față de rolul uh, UE în semestrul european din punct de vedere al politicii economice, în principal. Și pentru faptul că nu se ține cont de acele elemente care sunt importante pentru comisia noastră. Însă nu numai atât. Ar trebui criticată Uniunea Europeană și pentru rigiditatea excesivă utilizată în relația dintre UE și statele membre și pentru că încalcă practic acel principiu al egalității și că nu ține cont de caracteristicile și nevoile separate ale fiecărui stat membru. Deci ar trebui să adăugăm mai multă flexibilitate, mai multă marjă de manevră pentru a putea ține cont de diferențele în ceea ce privește modelele de producție și așa mai departe. Și în acest sens, ni se pare că investițiile în domeniul culturii și al educației oferă foarte multe oportunități dacă Comisia ar dori să introducă în semestrul european criteriile și strategiile menționate în acest aviz. În amendamentele noastre încercăm să includem câteva dintre aceste posibilități uh, pentru a avea rezultate mai bune. Și am să vă dau un, sim, un singur exemplu critic. Prin politicile de austeritate pe care le reprezintă practic semestrul european, ce am reușit până acum? Am reușit ca în acele țări unde e cea mai mare nevoie de politici de educație și de investiții în cultură pentru a putea ieși din situația de criză, acolo s-au făcut practic reducerile bugetare cele mai mari pentru educație și cultură, ceea ce este o contradicție în termeni. Și de aceea n-ar fi rău să transmitem un mesaj clar Comisiei în acest sens, și să se țină cont de faptul că educația și cultura au legătură cu economia. Vă mulțumesc foarte mult, intervine președinta, dar voi încheia. Deci energia regenerabilă uh, și mediu și altele reprezintă investiții foarte profitabile din punctul de vedere al ocupării. Un ultim comentariu. Rolul migrației și posibilitățile pe care le oferă dacă se ajunge la politici educaționale adecvate în funcție de caracteristicile fiecărui sistem în parte. Deci vom prezenta amendamente și sperăm că ele să fie incluse în avizul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ward, vă rog. Mulțumesc. Și eu sunt de acord cu colegul meu, cu domnul Maragal, din punctul de vedere al răului provocat de politicile de austeritate, în special pentru tineri. Cred că ar trebui să promovăm locuri de muncă de calitate și sigure, în conformitate cu agenda muncii decente a Organizației Internaționale a Muncii acesta pentru a contribui uh, la lupta împotriva muncii precare, neplătite și așa mai departe. Pentru că acestea sunt uh, din ce în ce mai uh, uh frecvente în cadrul serviciilor publice unde se fac uh, reduceri bugetare. Există probleme de natură socială și este important să ajutăm comunitățile să rămână împreună pentru a promova incluziunea socială, pentru a face față fenomenelor de deprivare. Trebuie să se ofere modele de afacere alternative și cooperative în acest sens. Pe de altă parte, este importantă mobilitatea atât în contexte formale cât și informale, mai ales pentru tineri, pentru tinerii care nu provin din categorii foarte favorizate. Aș dori să întăresc acest element pentru a arăta că se are în vedere o ofertă foarte bună pentru tineri, pentru tinerii care au speranța de a lucra în industrie. Mulțumesc, Julie, mulțumesc și pentru că ai respectat timpul. Și acum, doamna Jimenez Barbat, Mulțumesc foarte mult. În conformitate cu raportul pregătit de Comisia Econ, perspectivele de creștere în ultimii ani au fost uh, foarte reduse și ele au scăzut față de ultimii ani. Efectele de deteriorare a economiei sunt inegale în diversele state membre. Există segmente uh, foarte defavorizate, precum tinerii, care au avut de suferit de pe urma crizei, în special în țările din Sud. Aș vrea să mulțumesc domnului Zdroieschi, în calitate de raportor pentru avizul de la Comisia CULT, pentru că recunoaște aceste inegalități între statele membre și faptul că avem aici o provocare care trebuie rezolvată cât mai rapid. Sperăm să avem uh, un nivel de integrare mai mare între statele membre pentru a fi competitivi în afară și e clar că trebuie să facem investiții inteligente în cultură, în educație și în cetățenii europeni. Eu, prin amendamentele pe care le voi prezenta, voi sublinia rolul important al științei și al tehnologiei în acest proces. Decizia Uniunii de a promova proiectul Orizont 2020 și oportunitatea pe care ne oferă diplomația științifică poate duce la o creștere durabilă pe continent și poate îmbunătăți rolul Europei la nivel global, o Europa care să coopereze cu alți actori globali. S-a menționat uh, Erasmus Plus, Europa creativă, dar nu se ține cont de Europa pentru cetățeni sau de mobilitatea studenților și industria creativă, pentru că trebuie să ținem cont că integrarea europeană duce la dezvoltare economică și la coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Nevkov. Mulțumesc! Doamna președinte, vreau să mulțumesc domnului Zdroieschi pentru munca pe care a făcut-o la acest aviz. Vreau să rămân în contextul stabilit de colegii mei. E adevărat că nivelul uh, de ocupare a crescut în rândul tinerilor în ultimii ani, însă mm, el reprezintă în continuare o îngrijorare pentru noi. E nevoie de locuri de muncă de calitate care să permită acestor tineri să-și rezolve problemele. Pe de altă parte, ceea ce raportorul a spus este esențial în ceea ce privește uh, orientarea către uh, nevoile exprimate pe piața muncii. Însă, cred că ar trebui să ținem cont de nevoile mediului de afaceri, în special în contextul nevoilor sociale. Și ar trebui să uh, facilităm uh, tranziția de la școală până la un loc de muncă cu toate acele etape intermediare care permit tinerilor să aibă salarii bune și o asigurare socială pe măsură. Eu mizez pe o strategie de investiții care să fie mai largă și să acopere toate ciclurile de formare. Formarea de natură practică, dar și toate celelalte forme a, uh, care se află între prioritățile comisiei noastre. Aș dori de asemenea să atragă atenția și asupra strategiei Europa 2020. E clar că trebuie să încurajăm tinerii care se află acum într-o situație dificilă De exemplu, uh, mamele care se află uh, în perioada de după concediu de maternitate pentru a nu fi discriminate și pot să vă spun că atunci când au participat partenerii sociali în cadrul semestrului social, reformele făcute au avut întotdeauna succes. Mulțumesc și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, dacă dorește. Uh, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și pentru observații. Aș avea câteva lucruri de spus despre discuția purtată. În primul rând, cred că această strategie a fost întotdeauna care a încercat să împace din, de la început uh, creșterea și protecția și uh, cred că domnul Juncker, de când e președinte al Comisiei, uh, s-a angajat destul de clar pentru aspectele sociale și le-a susținut și a susținut și legătura cu uh, viitoarea creștere economică astfel încât uh, și când e vorba de investiții, poziția era, chiar și când e vorba de consolidarea bugetului, ca aceasta să fie una inteligentă și să nu vizeze așa uh, orbește toate domeniile, ci în mod inteligent pentru a favoriza creșterea și aspectele sociale. În al doilea rând, Comisia a făcut o propunere acceptată apoi de Consiliu legată de domeniul educației, care e foarte larg. Ați vorbit și de cultură și de mobilitate și transparență, dar există o serie întreagă de recomandări pentru statele membre în ceea ce privește aspectele sociale. E vorba de uh, grupurile defavorizate, migrație, tinerii defavorizați uh, din sistemele de învățământ care trebuie ajutați pe mai departe, uh, populațiile romă și așa mai departe. Deci s-au făcut propuneri și uh, Consiliul le-a acceptat astfel încât să ajungem la o situație în care uh, să avem creștere pe de o parte, dar și dreptate socială și în materie de ocupare și de aceea aș sublinia câteva lucruri. Într-adevăr, uh, Există câteva uh, măsuri uh, legate de abandonul școlar, de exemplu, ce pot face cadrele didactice, ce pot face uh, corporațiile împreună cu educa- institutele de învățământ, cu instituțiile de învățământ, astfel încât să se încurajeze și creșterea economică, dar și dezvoltarea socială a Uniunii Europene. După părerea noastră, Acestea sunt temele în discuție în acest moment. Mulțumesc! Thank you so much. And now uh, the... Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorului pentru a încheia. Vă mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc, mulțumesc tuturor celor care au făcut observații. Sunt foarte încântat și acum aștept depunerea amendamentelor. Voi încerca să țin seama de toate observațiile, astfel încât raportul să fie tot mai clar. Mulțumesc foarte mult. V-am spus care sunt și uh, datele limită de depunere amendamentelor. Da, nu, trebuie, înainte să mergem la coordonator, să vă spun când întâlnim data viitoare, pe 26 septembrie, între ora 3 și 6 jumătate seara. Mulțumesc tuturora Bineînțeles, doamna președintă mulțumește interpreților care continuă și pe parcursul ședinței coordonatorilor. Avem multe de discutat și avem și ceva timp la dispoziție pentru a vorbi pe îndelete. Vă rog ca cei care nu sunt vizați de ședința coordonatorilor să părăsească sala. Vă rog frumos, pentru că trecem la o parte a întâlnirii cu ușile închise în camera. E vorba deci de ședința coordonatorilor. Nu